will speak in Spanish. Voi, voi exprima limba spaniolă. Bună dimineața, dragi colegi! Urez bun venit domnului Mihail Janelițe, ministrul de externe al Georgiei. Vizita al Parlamento Europeo care vizitează Parlamentul European doar la o săptămână după votul nostru în comisie în legătură cu recomandările adresate Comisiei și Consiliului și Serviciului European de Acțiune Externă cu privire la asocierea orientală înainte de summitul din noiembrie 2017. Aș vrea să vă spun că Georgia este unul din partenerii noștri din estul Europei cu care colaborăm. Uniunea Europeană totdeauna încearcă să-și amplifice, să-și extindă cooperarea cu Georgia și să-și consolideze această cooperare. Deci, domnule ministru, vă dau cuvântul acum. Dear Chairman, uh, honorable Domnule președinte, stimați membrii Parlamentului European, uh, dragi oaspeți, doamnelor și domnilor, sunt bucuros, mă simt onorat să mă găsesc aici, în fața dumneavoastră, prietenei Georgiei. Și vă vorbi despre istoria noastră comună și despre viitorul nostru comun. Stimați membrii ai Comisiei AFET, vă mulțumesc că îmi dați această ocazie astăzi. Recentul raport privind parteneriatul oriental, care a fost adoptat cu majoritate covârșitoare la Comisia dumneavoastră, arată cât de angajați sunteți în uh, această parte a Europei. Mulțumesc Comisiei dumneavoastră și mai cu seamă coraportorilor și raportorilor din umbră pentru acest raport care a fost votat săptămâna trecută. Viziunea și inițiativele prezente în raportul pe care l-ați uh, redactat este, uh, reprezintă un punct comun și anume situația în care se găsește parteneriatul oriental sau estic astăzi și în viitor. Vreau să vă felicit pentru că ați sărbătorit 60 aniversare a Uniunii Europene. S-au obținut multe în această perioadă, pace și stabilitate. S-a început în vestul Europei și apoi s-a răspândit această idee în centrul și estul uh, Europei. Acum 20, mai mult 30 de ani uh, Europa era uh, împărțită, aveam uh, zidul Berlinului. Acum însă unitatea europeană este o realitate. Iar Georgia este o țară pro-europeană cu mult entuziasm. Și foarte mulți georgieni sprijină integrarea europeană. Avem o încredere în foarte mare în Europa și în vocația noastră europeană. Aceste lucruri s-au exprimat în ultimile 20 de ani. Integrarea europeană ne ajută foarte mult în evoluția democratică și economică, începând din anii 90 încoace. Nu exagerez când spun că transformările democratice ale Georgiei reprezintă un produs al aspirațiilor sale europene și ale spiritului respectiv. Mai mult decât atât, în ultimii trei ani am finalizat o serie de ambiții politice în cadrul parteneriatului și am semnat o serie de acorduri foarte importante. Am liberalizat vizele, ne-am alăturat comunității energetice, etc. Procesul de integrare dă deja rezultate importante, pozitive în uh, țara mea, din punctul de vedere economic, social și politic. Dragi prieteni, astăzi integrarea europeană nu, e vorba, nu este numai un obiectiv de politică externă, este unul de politică internă. Încet, încet am trecut de la prima agendă de asociere la ceva mult mai ambițios, mai exigent, unde am implicat și ONG-urile. Avem o nouă Constituție care a fost elaborată printr-un proces deschis și transparent în consultare consultând uh, Comisia de la Veneția, pe care aș dori să o citez, reformul constituțional desăvârșește trecerea Georgiei către un sistem parlamentar și înseamnă consolidarea democrației în această țară și a ordinii sale constituționale pe baza statului de drept, al transparenței și a protecției drepturilor fundamentale. Am închis citatul democrația georgiană este mai puternică decât, decât uh, oricând. În uh, cadrul indexului uh, reporterii fără frontiere ocupăm un loc foarte bun, așa cum suntem fruntași și la libertatea justiției. Opoziția mă scuzați, în cadrul indexului anticorupție ne-am îmbunătățit de asemenea clasamentul cu 38 de locuri. Ne-am inspirat din bunele practici europene. Parteneriatul uh, estic uh, este un succes. Uh, drepturile omului reprezintă baza tuturor reformelor noastre, așa cum se vede în strategia noastră referitoare la drepturile omului. Am, luat, am adoptat legislații pentru combaterea legisla- eh, violenței împotriva femeilor, împotriva violenței conjugale și pentru antidiscriminare. Georgia este prezentă pe piața internă europeană mai mult decât oricând. Am avut eh, reforme semnificative în domeniul standardizării în ce privește măsurile sanitare și fitosanitare, vămi, Uh, drepturi de autor și așa mai departe. Toate acestea au potențat comerțul nostru cu Uniunea Europeană și Uniunea Europeană este primul partener comercial uh, pentru țara noastră și exporturile cresc constant. Măsuri foarte importante au fost luate și o creștere economică care ne-au permis de anul trecut încolo să spunem că obținem rezultate foarte bune economice. Baird, pe președintele său, estimează că Georgia reprezintă un lider în regiunea sa, apropiindu-se de eh, standardele europene și apropiindu-se de economia Europei Occidentale. Noi avem și un PIB pe locuitor, cel mai mare din regiune. Bay a deschis un nou birou la Tbilisi și a început proiecte în valoare de sute de milioane de euro. Programul de reformă georgian este și el foarte dinamic, iar creșterea economică se va consolida în viitor. Avem o creștere a productivității și o creștere a competitivității exporturilor. Am avut o analiză în acest sens anul trecu uh, săptămâna trecută care subliniază uh, Uh, rezultatele obținute, care sunt reformele care mai trebuie făcute, de pildă în domeniul educației, mediul de afaceri și așa mai departe. Progresele economice ale Georgiei sunt observate și apreciate deși de către agențiile de rating, ne-a crescut ratingul, având în vedere că Georgia a reușit să absorbă șocul regional economic prin care am trecut recent. Avem integrare economică dar și integrare sectora, sectorială uh, față de Uniunea Europeană. Avem programe cum ar fi uh, Orizont 2020, Erasmus Plus și ne găsim în topul primelor 10 țări active din 130 în ce privește participare. Avem proiecte de pe transport, energie, comunicare, mediu, cercetare, inovare, printre altele contribuim la accesul companiilor, eh, companiilor europene pe piețele din eh, Caucaz și din Orientul îndepărtat și invers. Am accelerat programul de investiții pentru șosele și autostrăzi, pentru porturi de mare adâncime la Marea Neagră și așa mai departe. Suntem membri al comunității energetice și, uh, bineînțeles, că astfel contribuim la securitatea energetică a Uniunii Europene. Georgia, subliniez, este unul dintre cei mai puternici aliați ai UE în această regiune și un uh, partener cheie în domeniul securității. Avem cooperare foarte bună în lupta împotriva terorismului, a radicalizării, a crimei organizate, a uh, uh, insecurității cibernetice, spălării de bani, și așa mai departe. De, de, aceea, ă, de asemenea, avem forțe care contribuie la eforturile europene în Mali, în Africa Centrală și așa mai departe. UE și Georgia au lansat un dialog strategic pe securitate pentru a vedea care sunt problemele ă, și amenințările respective. Am semnat și un acord cu Europolul și dorim să facem același lucru cu Eurojust. Doamnelor și domnilor, noi ne apropiem de următorul summit al Parlamentului estic um, și suntem uh, într-o poziție foarte puternică. Noi putem să facem mai mult decât acordul de asociere, pentru că o facem asta pentru un viitor în Uniunea Europeană și nu doar ca să bifăm niște căsuțe. Avem și o viziune concretă despre cum să facem acest lucru, cum să ne integrăm cât mai mult în Uniunea Europeană, și asta pe șase axe. În primul rând, o armonizare la maxim a legislației cu cea a Uniunii Europene, prin agenda de asociere și dincolo de aceasta. Apoi, integrare cât mai mare cu agențiile specializate ale UE pentru a ne consolida capacitatea instituțională, pentru a afla mai multe de la colegii europeni prin know-how-ul lor și pentru a avea o mai mare interoperabilitate. Apoi, să sporim participarea noastră în programele UE, pentru ca ă, asta să se vadă mai bine procesul de integrare. Apoi, să facem parte din uh, inițiativele europene în toate domeniile. Apoi, dialog permanent între UE și omologii europeni când vine vorba de formularea politicilor și implementarea acestora pentru a aduce mai multe efecte pozitive în sectoarele economiei georgiene. Apoi, consolidarea dialogului pe apărare pentru a avea o cât mai mare coordonare cu instituțiile de apărare și securitate uh, uh, în Uniunea Europeană, pentru o mai mare stabilitate și pace în Europa și în lume. Recent am lansat un astfel de dialog structurat cu Uniunea Europeană. Și, în al șase, șaselea rând, o integrare politică și juridică și instituțională a Georgiei pentru a fi mai bine prezenți pe piața internă, inclusiv în ce privește energia, telecomunicațiile și așa mai departe. Acestea sunt eforturile noastre de a ne conecta mai bine la restul Europei. Trebuie să investim mai multe pentru, de exemplu, rețelele TNE și TEN10 și să ajutăm Uniunea Europeană să investească mai bine într-o serie de proiecte de infrastructură. Uniunea Europeană și Georgia au interese comune și simultane. Noi ne inspirăm din tratatele fondatoare ale Uniunii Europene și ne dorim astfel și o integrare politică a țării mele uh, în Uniunea Europeană. Trebuie să privim spre viitor către noi oportunități care să ne permită să facem acest lucru. Ne pregătim pentru parteneriatul estic, pentru summitul respectiv și ne gândim la asta din patru perspective. În primul rând, dorința UE de a sprijini aspirațiile georgie, europene ale Georgiei. Apoi, posibilitatea să existe noi instrumente financiare de asistență pentru a sprijini reformele ambițioase întreprinse în Georgia. Acordul de liber schimb poate să fie implementat în cadrul parteneriatului estic ceea ce, bineînțeles, va potența acest parteneriat. Apoi, mai multe interconexiuni fizice, mai multe oportunități de piață. Apoi, educația, o altă politică care să ne apropie societățile noastre respective, așa cum ați auzit, noi vom uh, găzdui în curând o, o școală europeană la Tbilisi și vreau să mulțumesc comisarului Han pentru această inițiativă. Apoi sprijin pentru uh, integritatea teritorială a Georgiei, pentru recunoașterea internațională a uh, granițelor și pentru rezolvarea conflictelor încă în uh, desfășurare. Așa cum știți, dumneavoastră, europarlamentarii, Federația Rusă continuă să ocupe o serie de teritorii georgiene. Osetia de Sud și Abhazia sunt uh, regiuni care sunt absorbite încet încet de către partea rusă, pe plan economic și militar. În regiunea Tsinvali va avea loc un referendum în care să se determine statutul acestei regiuni. De fapt, referendumul a avut loc în acest sens. Uh, Rusia își intensifică prezența militară în ambele regiuni ocupate și, bineînțeles, că primejduiește astfel autonomia Georgiei în regiune. Vreau să vă spun că bazele acestea militare sunt foarte sofisticate și reprezintă trupe de mii și mii de soldați. Aceste evoluții sunt cu atât mai uh, alarmante cu cât uh, Rusia disprețuiește acordurile internaționale în vigoare și uh, tot ce spune tot ce se spune în acordul din 2008 de încetare a focului în luna august. Asta arată că Rusia nu își îndeplinește obiectivele în acest domeniu. E nevoie uh, de acest lucru pentru a avea pace și stabilitate în regiune. Iar problemele de la trecerea frontierei au accelerat problemele umanitare din aceste zone. Au apărut tot felul de răpiri și rețineri ilegale a unor persoane în aceste regiuni. De asemenea, avem și cazuri de epurare etnică în anumite state. Sate. Și georgienii sunt uh, victima unor atacuri, inclusiv uh, din punct de vedere al investițiilor pe care rușii le fac în mod țintit în aceste regiuni. Populația Georgiei în regiunea Abhazia devine o populație considerată străină în această regiune. Și, bineînțeles, că asta înseamnă tot un fel de epurare etnică. Georgienii trebuie să își schimbe identitatea națională, să se declare abhazi, dacă nu, nu au dreptul la anumite lucruri. Iată cât de mare este presiunea. Dacă nu fac față, trebuie să părăsească aceste regiuni. E vorba și de folosirea limbii materne, care nu mai este permisă. Mai multe valuri de purare etnică au dus la plecarea uh, foarte multor persoane din această regiune. Iată o strategie a Rusiei care dorește să șteargă identitatea georgiană și uh, acestea în, această, în aceste două regiuni ocupate. Autoritățile internaționale nu au putut să fie observatoare și să participe uh, la monitorizarea acestei regiuni, dar anumite state membre și-au au încercat să-și trimită delegații în acest sens și le mulțumesc. Dragi colegi, Georgia își dorește, bineînțeles, o rezolvare pașnică a conflictului. Folosim toate metodele diplomatice pașnice pentru a rezolva acest conflict între Rusia și Georgia. Georgia a implementat tot ce se spune în acordul a focului, iar guvernul georgian întotdeauna a condamnat încălcările acestuia. Noi dorim ceva constructiv și să se obțină rezultate la discuțiile de la Geneva. Asta facem în continuare și dorim ca comunitățile să intre într-un proces de reconciliere. Iar, bineînțeles, dorim ca toți georgienii și din zonele ocupate să continue să spere în visul european. Uniunea Europeană a fost cel care a mediat în cadrul acordului de încetare a păcii, ca și alți uh, actori internaționali, și nu trebuie uitat nicio clipă că integritatea uh, și suveranitatea Georgiei sunt primejduite și aceasta este inacceptabil. Vreau să vă mulțumesc pentru că menționați aceste lucruri în raportul dumneavoastră și sperăm să lucrăm în continuare pe această cale pentru a sprijini rezolvarea conflict, uh, pașnică a conflictului și uh, suveranitatea și integritatea teritorială, teritorială a Georgiei. În ultimii ani, Georgia a făcut multe progrese în cadrul parteneriatului estic, progrese semnificative. De exemplu, uh, știm bine că Uniunea Europeană a avut probleme cu acordarea unor vize de ședere pe termen scurt pentru georgieni și vreau să vă spun că sunt mesagerul poporului georgian care apreciază foarte mult uh, această hotărâre a Parlamentului care dă atâtea oportunități studenților și oamenilor noștri de afaceri și așa mai departe. Nu dorim să fie efecte negative în urma acestei uh, decizii și avem informații de comunicare și de informare în Georgia care să explice cetățenilor care doresc să stea în Uniunea Europeană care sunt drepturile, dar și obligațiile este foarte important așadar că ne întâlnim în această perioadă crucială și, bineînțeles, avem un viitor uh, comun și sunt gata să răspund la întrebări. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim foarte mult, domnule ministru. Acum vom avea o dezbatere și neavând mult timp, uh, două minute pentru fiecare. Raportorul pentru Georgia de la AFED, domnul Mamikins, este primul vorbitor din partea Parlamentului. Vă mulțumesc, voi vorbi în, în letonă. <clears throat> Domnule președinte, stimate domn ministru, bun venit în, uh, la întrunirea noastră. Acordul de asociere între Georgia și Uniunea Europeană este foarte important, iar noul program este unul cu ambiții mari de care nu pot decât să mă bucur. Georgia este una dintre puținele țări din lume unde ai căror cetățeni au o foarte mare încredere în Uniunea Europeană și care sprijină foarte mult integrarea europeană a țărilor. Câteodată cred că cetățenii europeni ar trebui să se inspire din uh, exemplul cetățenilor georgieni. Aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră și guvernului dumneavoastră, premierului georgian, pentru programele sociale pe care le-ați implementat în ultima perioadă. Într-adevăr, acestea sunt foarte eh, importante dacă doriți eh, scăderea șomajului și îmbunătățirea nivelului de trai. Dacă îmi permiteți, aș vrea să vă adresez o întrebare. Care este rolul țării dumneavoastră în regiune sunteți în uh, linia întâi a regiunii, să spun așa. Și asta nu doar printre țările asociate, ci și în rândul țărilor uh, pro-europene din Caucazul de, sus, de Sud, uh, care este, deci, care este rolul dumneavoastră în regiune, după părerea dumneavoastră? Palabra la Mulțumim. Doamna Laima Viking, raportare pentru aviz în legătură cu parteneriatul oriental. Două minute aveți dumneavoastră. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, ministru, îmi face o mare plăcere să vă văd prezent în comisia noastră. Uh, țin să vă felicit pentru ce ați uh, reușit să faceți până acum în drumul dumneavoastră spre democrație și către apartenență la Uniunea Europeană. Rezultatele sunt foarte vizibile. Spuneați că integrarea europeană nu este doar un obiectiv de politică externă, ci este un, uh, și o prioritate legată de politica internă. Ați realizat foarte multe până acum, dar mai rămân și multe de făcut. Întrebarea mea vizează care credeți că sunt uh, provocările esențiale cu care aveți de-a face uh, în, pe, în acest parcurs, mai ales în ceea ce privește dialogul uh, privind acordul de liber schimb? Mulțumim, doamna Rebecca Harms, președinta adunării parlamentare Euronest very good morning also from my side uh, to dear Mr. Prime Minister. Domnule, excelența dumneavoastră, este foarte important că ați uh, reușit să veniți la Bruxelles înainte de discuțiile cu uh, țările partenere și um, relațiile cu și integrarea europeană. Este foarte bine că Georgia, ca și alte țări partenere ale UE, au uh, hotărât nu doar în privința acordului de asociere, dar și au hotărât să se concentreze realmente pe punerea în aplicare a acestora. Țara dumneavoastră face pași mari și toată lumea salută acest progres progres care însă nu trebuie să înceteze. Și discuțiile din această toamnă au permis să, explic, să explicăm cetățenilor europeni că aceste acorduri de asociere uh, sunt pline de fel și fel de garanții legate de securitate. Nu e vorba doar despre dezvoltare în vecinătatea noastră. Este vorba despre garanții pentru securitate, nu doar pentru stabilitate și calea spre democrație și drepturile omului. Este în uh, interesul nostru al uh, europenilor din punct de vedere al securității și stabilității. De asemenea, mi se pare foarte important că ați vorbit despre problemele cu care vă confruntați cu vecinul dumneavoastră cu care sunteți în conflict. E vorba de un uh, așa zis conflict înghețat, dar care de fapt uh, nu e chiar așa înghețat, se dezgheață pe aici, pe acolo. Inacceptabil chiar. Mi se pare foarte important să nu închidem ochii Uh, mai ales în uh, discutarea acordurilor de asociere, trebuie să abordăm această problemă legată de ocuparea teritoriilor din vecinătatea noastră. Acestea fiind zise, permiteți-mi să fac o observație pe care am uh, discutat-o de multe ori inclusiv cu ambasadorii multor țări din vecinătate. Este vorba despre evoluțiile foarte problematice din Turcia și efectul pe care l-ar putea avea acestea asupra țărilor din vecinătatea europeană. N-am de gând să intru acum în discuții, dar cred că Georgia, ca și Ucraina și alte țări din vecinătate, trebuie să cadă de acord cu Uniunea Europeană în privința unei strategii comune pentru uh, respingerea acestor tendințe ale președintelui turc. Mulțumim, am avut destul de multe, avem destul de multe persoane înscrise. Domnul Ștetina este primul. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Vă rog să vă puneți căștile. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru vizita pe care ne-o faceți astăzi și vă mulțumesc pentru această prezentare foarte pozitivă pe care ne-ați făcut-o. Este foarte important că ați venit cu o săptămână înainte de întrunirea Euronest care va avea loc la Kiev. Eu am o întrebare în privința Euronest, tocmai. Ucraina și Georgia sunt membri foarte importanți ai parteneriatului european. Cum ar putea relațiile în, dintre Ucraina și Georgia, cum ar putea acestea fi influențate? Activitatea domnului Saakashvili la Kiev, pentru că în Parlamentul ucrainean domnul Saakashvili, de fapt, probabil că ar vrea să influențeze relațiile dintre Georgia și Ucraina, însă cum ar putea o face? Domnul Saakashvili a combătut corupția din Georgia. Este o persoană care a luat poziție în ceea ce privește întoarcerea spatelui față de trecutul sovietic al acestei țări și întoarcerea către Europa. Senora Ana Gomez. Mulțumim, doamna Gomes. Domnule ministru, ne face o mare plăcere prezența dumneavoastră astăzi în rândul nostru. Țin să reiterez sprijinul nostru ferm pentru procesul georgian de consolidare a democrației în țara dumneavoastră. Integritatea teritorială a Georgiei este foarte importantă. Știm că uh, conflictul înghețat din această țară este dramatic, cu atât mai mult pentru persoanele strămutate. Da, zona în care uh, trăiți este una dură, să spun așa. Mă gândesc la vecinul Turcia, și sper să nu cădeți uh, victimă presiunilor făcute de a închide școlile și a-i deporta pe cetățenii georgieni de origine turcă care locuiesc în țara dumneavoastră. Parlamentul s-a ocupat acum câteva, uh, câtva timp de um, cazul ziaristului Azer care fusese răpit în Turcia. Aș vrea să știu dacă mai există detalii, dacă știți dumneavoastră detalii în privința condițiilor în care a dispărut această persoană. Ați vorbit despre succesul reformei constituționale din țara dumneavoastră, lucru care nu poate decât să ne bucure. Dar Președintele dumneavoastră s-a opus uh, acestui proiect de nouă Constituție. Ideea că din 2024 nu ar mai exista um, uh, alegeri directe pentru alegerea președintelui l-a făcut să se opună acestui nou proiect constituțional. În ceea ce privește sistemul judiciar, Uh, se spune că reforma în acest uh, domeniu a avut de suferit în ultima vreme și s-a cam oprit. Iar uh, cel care ar fi trebuit să fie reprezentantul Georgiei la Curtea Drepturilor Omului a fost recuzat pe motive de incompetență. Mulțumesc, domnul Austrevicius. Vă mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața, domnule ministru și bun venit la Parlamentul European și în comisia noastră. Întotdeauna um, veți fi un um, oaspete binevenit în comisia noastră. Georgia este un partener important pentru noi. În perspectiva summitului din noiembrie, ținem să subliniem importanța de a avea o, de a face o diferențiere Uh, vis-a-vis -vis de cei care vor să facă mai mult pentru a obține mai multe. În parteneriatul Estic Plus, mai ales acele țări legate prin acordul de asociere uh, aprofundat și cuprinzător. Deci, v-am oferit un instrument, o ocazie. Cum vă folosiți în practică de acestea? pentru Georgia, Ucraina și Moldova, care sunt nevoile, de fapt, ale dumneavoastră? Acest parteneriat uh, esnic, această cooperare sporită între partenerii răsăriteni, ar trebui să faciliteze și cooperarea regională, pentru că noi ne dorim foarte mult ca cooperarea la nivel regional între Georgia, Ucraina și Moldova să uh, aibă cât mai mult de, să fie cât mai bună, tocmai pentru ca întreaga regiune să fie marcată de acest spirit de cooperare. Ne-ați putea spune mai multe în privința întrunirii din această duminică, în ceea ce privește poziția Georgiei? Mulțumim, domnul Schaffhauser. Merci, monsieur le ministre. Vă mulțumesc, domnule ministru. Vorbiți foarte bine limbajul european, să spun așa, și aș spune chiar și limba de lemn. Încerc să mă pun în, la locul dumneavoastră și aș avea o mm, întrebare foarte precisă să vă adresez. Închipuiți-vă că peste 5 ani Europa n-ar mai fi într-un proces de integrare, ci de dezintegrare europeană. Și asta pentru că nu va fi reușit să rezolve nici problemele economice, nici cele de apărare și nici cele legate de securitate. Georgia o țară uh, aflată între două culturi, culturi, între cultura rusă și cea europeană, mă întreb dacă face o alegere strălucită, având o viziune atât de redusă, de unilaterală și privind doar spre Europa. Pentru că dacă peste cinci ani Europa nu mai există, gândiți-vă că vă veți fi pus într-o situație foarte dificilă înspre Occident nu veți mai avea parteneri, iar uh, înspre Orient uh, vecinii vor fi tot acolo. Mă întreb dacă nu cumva politica dumneavoastră externă nu e cumva cam um, problematică. Mulțumesc, domnul Corvin Miche. Vă mulțumesc, uh, voi vorbi în limba poloneză. Vă reamintesc că mai există o problemă în Georgia. O, o fostă republică sovietică autonomă, a cărei autonomia a fost uh, distrusă de guvernul lui Saakashvili. În Abhazia și Oseția, Abhazia și Oseția diferă foarte mult din punct de vedere etnic de Georgia. Problema este că Georgia uh, era sub uh, conducerea foarte coruptă a lui Saakashvili a spus același lucru și despre Azaria, că era condusă de către corupție. Eu cred că domnul Sakașvili totuși a făcut foarte multe lucruri bune pentru Georgia. Nu ar trebui să uităm asta. Yes, thank you very much and welcome, Minister, once again. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, bun venit în comisia noastră va trebui să-i dezamăgim pe cei care pariază pe dezintegrarea europeană și care încurajează mai degrabă către o strângere a relațiilor cu Moscova. Eu cred că puteți liniștit să continuați pe drumul european. Salut, în general vorbind, orientarea pe care a căpătat-o țara dumneavoastră. Multe dintre cele pe care le voi spune eu le-au spus mulți colegi înaintea mea. În ceea ce privește acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător, care credeți că sunt uh, punctele nevralgice? Chestiunile legate, uh, chestiunile administrative sau mai degrabă obstacole de natură politică care ar uh, putea îngreuna punerea în aplicare a acestui acord și dacă da, în ce domenii exact? S-a vorbit deja despre Constituție v-aș uh, fi recunoscător. S-ar părea că în codul electoral s-a renunțat la ideea unor prime, unor bonusuri electorale pentru partidele mari. Mă bucur foarte mult că a fost, a fost retrasă, a fost abolită această dispoziție. În ceea ce privește politica externă, au fost mai multe întrebări despre Turcia. și despre mm, problemele legate de celelalte state din Europa. Nu vă preocupă mm, tendințele de îndepărtare de Europa ale Turciei? Nu considerați că acestea afectează într-un fel și relațiile cu Georgia? Mulțumesc, domnul Frunzulică. Thank you very much, uh, uh Mr. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru prezentare. Permiteți-mi să vă întreb, care sunt relațiile dumneavoastră cu Rusia? Aveți negocieri cu această țară? Și cum răspundeți la războiul informațional lansat de Rusia? pe care Rusia l-a declanșat la adresa Georgiei. În 2008, uh, în războiul din 2008, a avut pentru prima oară mm, a fost prima oară declanșat războiul cibernetic la adresa georgienilor. Apoi, care este situația refugiaților? Pentru că mulți ceceni încă uh, Multor ceceni încă nu li se permite să se întoarcă în Oseția și Abhazia. Mulți georgieni, mă scuzați. Consiliul Europei și alții au ridicat deja această problemă. Doamnelor și domnilor, mi-e greu să înțeleg și tocmai de aceea aș vrea să știu care e poziția dumneavoastră. Deci, nu înțeleg de ce Uniunea Europeană și alte organizații internaționale nu au reacționat în 2008 la uh, războiul declanșat, declanșat de Rusia, dar reacționează la, au reacționat la războiul declanșat în Ucraina de aceeași Federație Rusă. Nu înțeleg de ce se umblă cu două cale. Uh, Georgia ar trebui să devină membru al Uniunii Europene. De ce nu pe modelul cipriot? Știți că Cipru a fost acceptat uh, ca membru UE în ciuda faptului că nordul țării era ocupat de Turcia. Uh, același lucru s-ar putea întâmpla și cu Georgia. Dacă s-ar întâmpla acest lucru, atunci uh, Uniunea Europeană ar transmite un mesaj foarte important. La señora. Mulțumim. Ultima persoană care va interveni, doamna Moody. Uh, this morning. Vă mulțumesc, uh, domnule ministru, că ați venit uh, să salutați reușitele Georgiei pe calea europeană. Ați vorbit despre relațiile cu UE, despre acordul de liber schimb, tot atâtea reușite salutate și de noi. Vă concentrați pe Uh, rezultate bune obținute pentru cetățenii țării dumneavoastră, nu doar pentru a bifa niște căsuțe. Efectiv, bunăstarea cetățenilor dumneavoastră preocupă guvernul georgian, lucru pe care nu-l putem decât saluta. Ați putut vedea din marea majoritate a intervențiilor din, din această dimineață că vă bucurați de un sprijin mare Ați, acest lucru a fost demonstrat și prin rezoluție și pe numeroase alte căi. E clar că relațiile dintre noi și Georgia sunt pe un drum bun. De asemenea, s-a uh, marcat și sprijinul explicit pentru integritatea teritorială a țării dumneavoastră. În observațiile dumneavoastră ați făcut și o listă a nevoilor uh, pentru viitor, deci ce trebuie făcut acum în perspectiva viitorului. Totuși, care sunt prioritățile pe această listă? Ne apropiem de întrunirea Euronest, de summitul de la Bruxelles. Care credeți că vor fi marile priorități sau ar trebui să fie marile priorități ale acestor etape ulterioare? Vă mulțumesc. Domnul ministru. Mulțumim, doamnă Muti. Domnule ministru, aveți 10 minute pentru a răspunde. Thank you very much, uh, first of all. For... Vă mulțumesc foarte mult pentru interesul major pe care acordați George și reuniunii de astăzi. Vă mulțumesc pentru întrebările foarte interesante pe care mi le-ați adresat, care încă o dată dovedesc angajamentul dumneavoastră față de relațiile între UE și George, angajament pentru care suntem recunoscători și s-au pus multe întrebări importante doar 10 minute voi încerca să răspund la toate. Of Georgia in the region. Mură, referitor la rolul Georgia în regiune. Georgia își dorește să ofere pace, securitate și stabilitate în regiune. Uh, policy we are pursuing this E politica noastră, acestea sunt, uh, acesta este cadrul în care ne stabilim relațiile cu țările din regiune și această idee se află și în spațiile tuturor reformelor și activităților întreprinse în Georgia. Vrem să fim o sursă de securitate, vrem să facem parte din structura europeană de securitate și, de asemenea, ne dorim să putem profita de pe urma șanselor economice pe care le oferă Uniunea Europeană. Vrem să ne aprofundăm relațiile nu doar cu Uniunea Europeană, ci vrem să cooperăm mult și cu țările din Asia Centrală, din Orientul îndepărtat, și credem că Georgia, ca partener fiabil al Uniunii Europene și ca eventual membru a Uniunii Europene, ar putea fi un uh, cap de pod important în ceea ce privește relațiile între comerciale între UE și Orientul Îndepărtat și Asia. Strategic importance for the European Union, projects like Baku-Tbilisi-Karlsruhe. Vorbeam despre inaugurarea unei căi ferate între Baku și Tbilisi, un proiect mult așteptat, care a durat ani de zile. Georgia, Turcia și Azerbaijanul s-au implicat, au făcut multe eforturi pentru a crea această nouă legătură feroviară între Asia și Europa. Împreună cu aceste două țări, Azerbaijanul și Turcia, uh, avem și proiecte strategice în domeniul furnizării de energie și gaz către Uniunea Europeană. E vorba de resursele din Marea Caspică care sunt um, uh, transportate către Uniunea Europeană. Există deja uh, conducte care au fost construite și alte proiecte în curs. Sunt proiecte strategice importante care uh, permit această conectare. Asta datorită bunelor relații de vecinătate pe care le avem. Și ne dorim ca aceste proiecte să fie încurnate de succes, vrem ca această cooperare să fie o reușită și sperăm foarte mult, credem că o parte din controversele actuale dintre UE și Turcia să se soluționeze. Sperăm ca toate aceste probleme care afectează regiunea să fie soluționate pentru a putea colabora uh, împreună pentru mm, consolidarea comunității euroatlantice a securității și pentru a putea fi parteneri uh, în toate domeniile. nu ne interesează colaborarea doar cu țările pe care le-am menționat, ci încercăm să avem relații foarte puternice cu țările asociate mai ales. S-a pus o întrebare în legătură cu Ucraina, Moldova și modelul de cooperare și în legătură cu ce ar trebui să facă Uniunea Europeană pentru a consolida procesele de reformă din aceste țări, uh, în paralel cu consolidarea mm. cooperării între aceste țări. Deci avem un dialog foarte activ cu ambele țări, atât cu Moldova cât și cu Ucraina, ca țări asociate și uh, Analizăm toate posibilitățile existente pentru a vedea care sunt următorii pași către integrare și vrem, în primul rând, să profităm pe deplin de toate beneficiile aduse de acordurile de asociere și pe baza acestora vrem să facem progrese în ceea ce este relația cu UE. Vrem ca aceste țări asociate uh, să progreseze, dar nu doar ele, ci toate țările din parteneriatul uh, estic. Ne dorim să se mențină acest uh, parteneriat uh, estic ca proiect important pentru toți membrii săi și credem că și dumneavoastră împărtășiți această convingere și sper ca și la summitul de săptămâna viitoare să se vadă același lucru. Da, există diferite niveluri de ambiție în ceea ce privește integrarea europeană între diferitele țări, însă în ceea ce privește principalele principii pe care se bazează acest parteneriat, aici cu toții suntem de acord și ne dorim ca acest proiect important să continue. În același timp, avem și privilegiem și legăturile bilaterale cu aceste țări și vom continua de asemenea colaborarea bilaterală cu UE prin acordul de asociere um, care prevede măsuri uh, progresive. Și ca să răspund la următoarea întrebare, care sunt uh, principalele priorități? Am enumerat șase priorități în uh, procesul nostru bilateral de integrare cu Uniunea Europeană, însă e clar că dacă e să alegem prioritatea majoră, e bine, aceasta se referă la sprijinul politic care trebuie menținut față de uh, aspirațiile Georgiei de aderare la Uniunea Europeană. Acest sprijin politic ar trebui să fie clar și răspicat pentru a ne încuraja să obținem și mai multe uh, reușite pe viitor. Acum, referitor la problemele de natură internă, voi încheia acum cu uh, vecinii. S-a pus o întrebare în legătură cu relațiile între Ucraina și Georgia. Avem legături foarte puternice cu Ucraina. Anul acesta am avut uh, foarte multe mm, întrevederi Primerul nostru a mers în Ucraina, a avut loc și o vizită a președintelui Ucrainei în Georgia. Sunt niște relații uh, bilaterale uh, care nu țin apărat de personalitățile implicate. Uh, about Problemele interne. În primul rând, referitor la Constituție. Avem un document foarte progresiv, asta a fost confirmat și de Comisia de la Veneția. E o Constituție progresivă, deoarece conferă noi drepturi sociale, de mediu, independența mediei, a justiției. Și pentru prima oară, după cum spuneam, în istoria Georgiei, se trasează o traiectorie către aderare la structurile euroatlantice. Cred că pe viitor uh, asta va deveni foarte vizibil pentru toată lumea, atât uh, în interiorul Georgiei cât și în afara ei modificările pe care le aduce Constituția vor asigura un pluralism politic uh, crescut și uh, vor asigura un spațiu mai mare pentru opoziție. Abonarea sistemului de bonusuri, de asemenea, e considerat uh, ca un pas pozitiv, precum și cererea de organizarea președințelor, a alegerilor prezidențiale prin votul direct. Deci abordarea sistemului de, bonus, de bonusuri electorale. E ceva ce privește orizontul 2024. Referitor la alte alegeri, suntem acum înaintea unor alegeri locale care vor avea loc pe 21 octombrie. Recent am avut observatori din partea OSCE și din partea altor organizații de observare a alegerilor și toate declarațiile făcute arată că acest proces electoral este liber, neîngrădit și sunt sigur că încă o dată va fi o mare reușită a democrației noastre. Georgia vrea să asigure drepturile și șansele tuturor cetățenilor săi. Și o Georgie în Uniunea Europeană cu standarde europene și integrate în Uniunea Europeană, e calea unificării din punctul nostru de vedere, pentru că Abhazia și Oseția și cetățenii din aceste regiuni să devină membrii uh, pe, cu dreptul de pline ai comunității noastre. Toți cetățenii gruzini ar avea de câștigat și facem tot posibilul pentru a face ca toți cetățenii Georgiei să beneficieze de pe urma beneficiilor uh, aduse de forțele noastre către integrarea europeană, inclusiv uh, persoanele din Abhazia și Oseția, acum persoanele strămutate și cele din regiunile ocupate. Am avut uh, o rezoluție, am avut niște decizii adoptate de către Adunarea Generală ONU, de Consiliul Drepturilor Omului ONU, o rezoluție anul acesta în martie, în care se spune că trebuie ca înaltul comisar pentru drepturile omului să aibă acces în regiune pentru a evalua situația drepturilor omului. Din păcate nu s-a oferit acest acces am beneficiat și de sprijinul țărilor europene pentru elaborarea acelei rezoluții și cu sprijinul dumneavoastră vom continua aceste eforturi pentru ca instrumentele acestea internaționale să devină funcționale și să dea rezultate, referitor la persoanele strămutate intern. Anul acesta am beneficiat de un sprijin mai mare decât anii anterior și la Consiliul a Europei există un raport uh, al secretarului general, precum și o decizie adoptată de ministrii adjuncți în care se vorbește despre încălcări grave din partea rusă și despre exercitarea efectivă a controlului în regiunile ocupate și despre obligațiile care trebuie uh, respectate. Nu e suficient nu lucrăm doar prin intermediul organizațiilor internaționale, doar în cadrul discuțiilor. Există și formatul de discuții de la Geneza și Geneva, mă scuzați, și sperăm ca prin sprijinul, cu sprijinul dumneavoastră al Uniunii Europene și a statelor membre, această problemă să fie soluționată pentru ca persoanele strămutate să aibă dreptul de a se întoarce acasă, pentru ca drepturile omului să fie respectate într-o George unită cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional. Îmi pare rău că nu pot răspunde la toate întrebările din cauza limitei de timp, însă e un dialog pe care îl putem menține și pe viitor. Vă mulțumim foarte mult, domnule ministru, și vă mulțumim pentru că ați răspuns la toate întrebările.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 So, ladies and gentlemen, dear colleagues, we come to the next item. Colegi, <laughs> ajungem la punctul următor de pe ordinea de zi, cu numărul 5. Vă rog frumos, spune președintele, puteți să continuați discuțiile în afara sălii. Vă mulțumesc pentru acest punct. Avem timp doar până la 11 fără 10 Trebuie neapărat să ne menținem uh, în acest uh, timp scurt. E vorba de raportul anual referitor la punerea în aplicare a politici externe și de securitate comune. Al doilea schimb de e, uh, opinie asupra raportului meu. Mulțumesc colegilor care au contribuit, mai ales raportorilor din umbră de la diversele grupuri politice. Ne-am întâlnit și am discutat și ne-am pus de acord asupra 24 de amendamente de compromis la ultima întâlnire a raporturilor din umbră. La cererea unor dintre colegi am hotărât uh, să depun uh, noi amendamente de compromis în ce privește această politică. Unii dintre dumneavoastră au subliniat că anumite elemente trebuie subliniate cu tărie, cum ar fi problema cu Iranul, Orientul Mijlociu, ultimele evoluții, precum și un aliniat în ceea ce privește bugetul, pentru că avem o, un aviz în acest sens de la Comisia Buget. Sper că, odată ce aceste sugestii vor fi adoptate, vi se va părea că textul este bun, complet și va putea fi adoptat. Ca ultimă observație, vreau să vă reamintesc tuturora că avem și un raport referitor la această politică externă și de apărare pe diferitele regiuni de referință. Raportul acesta în curând va, curând va apărea și aici, în acest raport al meu, nu ne concentrăm pe anumite țări, regiuni și continente neapărat și dorim să avem o abordare foarte descriptivă și enciclopedică a subiectului, ci vrem ceva mai strategic. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați lucrat foarte bine în calitate de raportor din umbră ai grupurilor politice și de altfel vă dau cuvântul. Domnul Fleckenstein nu poate fi aici în această dimineață, așa că îi dau cuvântul doamnei Cati Piri. Mulțumesc foarte mult, dar îl reprezint pe Knut în această dimineață. El nu poate veni, din păcate, numele lui, numele grupului socialist. Dânsul vrea să vă transmită faptul că i s-a părut că întâlnirile raportorilor din umbră au fost bune, constructive. Amendamentele de compromis în număr de 24 sunt bune, sunt solide. Avem un text de referință solid. Și, într-adevăr, așa cum ați spus, nu trebuie să avem prea mult accent pe diferite țări, trebuie să avem un text echilibrat pe care le și avem și vă mulțumesc și dumneavoastră, domnului, domnule raportor McAllister și alți raportori, pentru munca deosebit de constructivă pe marginea acestui raport. Mulțumesc, uh, Cati Piri, pentru aceste cuvinte amabile. Domnul Hazambal este înlocuit de către domnul Pag. Bună ziua! În numele grupului, grupului ALDE, mi se pare că avem acum un text bun, puternic, îl putem sprijini. Multe chestiuni spinoase au primit o, un uh, răspuns în acest raport uh, problemele ingerinței Rusiei în uh, Ucraina, terorism global, migrație și așa mai departe. Mă bucur că anumite subiecte sunt dezvoltate mai pe larg, de pildă nevoia de a avea mai bună cooperare în domeniul apărării în Uniunea Europeană. Acum trebuie să facem acest efort de accelerare în acest sens și un alt subiect care din ce în ce mai pregnant este cel al problemei legate de atacurile uh, cibernetice, informatice, care afectează din ce în ce mai mult politica externă și de securitate comună. Încă o dată, mulțumesc, domnule raportor, mulțumesc colegilor raportori din umbră. Așa cum am spus, al de sprijină pe deplin uh, raportul în forma sa actuală. Mulțumesc, domnule Pet, doamna Lozing, numele GUE, Vă mulțumesc foarte mult. Raportorul a avut o abordare prin care își dorea să fie cât mai pragmatic în măsura posibilului, plasând politica europeană de securitate eh, și de apărare comună în centrul proiectului european. În ciuda acestor deziderate, pe noi ne preocupă faptul că nu se lua deloc în calcul faptul că, până la urmă, majoritatea conflictelor au origini și rădăcini sociale și mari evoluții ale societății, elemente complexe și evoluții complexe se găsesc la originea multor conflicte, cum ar fi, de pildă, schimbările climatice, iar partea militară nu este singura explicație sau al lucru. Noi am depus o serie de amendamente de, e, și mi se pare că unele au fost reținute, altele nu. Ne place mai cu seamă sau ne plac compromisurile 8 și 17 nu vă voi da citire, nu le voi da citire, dar pe de altă parte, multe alte poziții exprimate în raport noi nu le putem accepta, le respingem în bloc, pur și simplu. Și m-aș referi mai cu seamă uh, la acele amendamente de extremă dreapta, populiste, fasciste, care, pe care n-am dorit niciun chip să le luăm în considerare și am cerut ca aceste amendamente să fie retrase, de altfel, și încă o dată vom fi în minoritate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Lozing. Da, de fapt, nu ați spus nimic nou uh, și ne așteptam la poziția dumneavoastră, domnul Șofază. Puteți uh, să-l pronunțați uh, numele meu după pronunția germană, pentru că este un nume de origine elvețiană germanică. Acest text uh, îl putem dezbate și aproba, însă permiteți-mi o mică paranteză. Președintele nostru ar putea să sprijine acest text pentru că e vorba de suveranitatea europeană pe care de altfel eu nu o îmbrățișez și, de asemenea, se sacrifică în continuare perspectiva și interesul naționale. Însă, dacă facem asta, trebuie să fim coerenți și consecvenți. Dacă am pătișa uh, uh, ipoteza raportorului, și anume, ne-ar trebui un buget, un buget în acest sens și tocmai Germania obstrucționează acest efort. Trebuie să știi ce vrei. Fie ca și noi te plasezi în perspectiva națională și nu-ți dorești să ți se impună suveranitatea europeană, sau te plasezi din punctul de vedere al logicii europene, așa cum faceți dumneavoastră, însă atunci trebuie să recunoști că Europa are nevoie de un buget la acest capitol. Nu poți să fii și european și să și refuzi o linie bugetară europeană în această politică. Vă mulțumesc! Vielen Dank, Herr Schaffhauser. Domnule Schaffhauser, mai sunt alte comentarii? de la ECR, de la Vers, de la FDD. Se pare că nu. Bun. Așadar, mă referi acum la calendarul convenit. Vom vota la FET pe 6 noiembrie și la plenară în decembrie. Bun, vă mulțumesc. Putem să trecem deja la punctul 6 un sfert de oră am câștigat până acum în ordinea noastră de zi. Bun, e vorba de recomandarea Consiliului Consiliei și SEAE referitoare la Hong Kong. La 20 de ani după ce a fost retrocedat, îi dau înapoi președinția domnului Cusu, dacă îmi permiteți. Bueno, vamos a celebrar el punto 6, un debate sobre... Da, e vorba de punctul 6, recomandarea adresată Consiliului Comisiei și Serviciul European de Acțiune Externă referitoare la Hong Kong. La 20 de ani după retrocedare, Da. Îi dau uh, cuvântul uh, raportorului Smith, care și-a depus recomandările acum câteva săptămâni. Domnul Alan Smith, da, vă mulțumesc, o să fiu succint. Vreau să mulțumesc lui Pablo și lui Samuel de la grupul nostru și de la secretariat și tuturor celor din echipa mea care ne-au ajutat, uh, să uh, avem uh, acest raport, să ne întâlnim și la Hong Kong și la misiunea Hong Kongului la Bruxelles cu persoanele de referință și am avut peste tot parte de transparență și deschidere. Am încercat să fim cât mai factuali posibil în acest demers. Asta e important în condițiile în care UE dorește să aibă un uh, raport bazat pe valori, dar care să ia în calcul și experiențele diferitelor state membre pentru că vorbim despre un partener foarte important al uh, uh, Uniunii Europene, uh, și e vorba de Hong Kong, nu vrem să arătăm cu degetul, există multe lucruri care pot fi uh, făcute și se fac în domeniul gestionării deșeurilor, energiilor regenerabile și oportunitățile nu lipsesc. Bineînțeles că înțelegem și semnalăm problemele de încălcare ale dreptului omului, însă uh, Colegii au semnalat și prin amendamente că lucrurile se pot îmbunătăți. Pe de altă parte, avem o majoritate care sprijină acest uh, raport. Muchas gracias. Ahora voy a dar la palabra a los ponentes alternativos. Empezamos por la señora Suica. Doamna Suica. Raportor din umbră. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc lui Alan Smith pentru acest proiect de raport. Mulțumesc și celor de la secretariat care m-au ajutat și pe mine să contribui la acest aviz. Sunt raportor din umbră, după cum știți. Mai avem timp pentru depunerea de amendamente până pe 21 octombrie. Încerc, să încercăm să îmbunătățim astfel raportul dumneavoastră. Știm că Hong Kongul este un partener comercial foarte important pentru UE. Iată de ce suntem atenți la aceste aspecte, dar și la uh, drepturile omului și la celebra doctrină chinezească, o țară, două sisteme. Hong Kong este un partener strategic, sperăm ca să se va reflecta în raport. Așa cum știți, Hong Kongul și-a sporit cooperarea cu noi în domeniul uh, educației superioare prin uh, Erasmus Plus și așa mai departe, precum și prin alte programe de mobilitate și cooperează cu diverse universități europene în acest cadru. Așadar, mi-ar plăcea să văd cum arată și raportul astfel modificat cu amendamente. În orice caz, vă mulțumesc pentru acest raport. Mulțumesc foarte mult! Domnul Lainan are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să-l scuz pe domnul Pițula pentru că nu poate fi, fi prezent astăzi aici. Eu sunt uh, șeful delegației pentru relațiile cu China și deci acest subiect mă interesează foarte mult. Îți mulțumesc domnului Smith pentru acest raport. Este o bună imagine de ansamblu a ce se întâmplă la Hong Kong astăzi, la 20 de ani de la retrocedare. E clar că nu prea ne-am interesat de soarta Hong Kongului în ultimii ani, doar am consemnat o serie de rezoluții Însă, e adevărat că nu prea a interesat foarte mult să se petrece acolo, așa că acest raport vine la momentul oportun. Poate un pic târziu, uh, un pic târziu intervine acest raport, pentru că e vorba de ce, uh, un partener foarte important. Accentul trebuie să fie pe o țară, două sisteme, Uh, știți că avem acel acord cu 20 plus 50 de ani și se pot spune, poate spune multe despre acest uh, arc de timp. Am uh, văzut anumite lucruri întreprinse de Beijing, încălcând drepturile omului la Hong Kong, persecutarea ziariștilor care li se pune botniță. Deci, pluralitatea politică și a mass media sunt permanent subminate, ca și drepturile cetățenilor. Mișcările de protest din Hong Kong au îmbrăcat mai multe forme. Există o serie de mișcări care sunt chiar uh, independentiste, care doresc să se îndepărteze de doctrina o țară, două sisteme, iar noi vom face comentarii și amendamente în acest sens. Raportorul a vorbit despre probleme tipice unei uh, megalopole, deșeuri, imigrație, mobilitate, transporturi. Sunt lucruri care trebuie menținute în vedere atunci când discutăm despre Hong Kong. În europeană uh, are Hong Kong un partener, partener comercial deosebit pentru că e vorba de o megalopolă uh, economică foarte dinamică și sper să lucrăm foarte bine uh, în acest uh, cadru al raportului. Mulțumesc. Urmează domnul domnul Belder. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc și domnului Smith pentru raportul său pe care îl descoper cu foarte multă plăcere mai ales ă, dacă vedem ce apare media în ultima vreme referitoare la, referitor la situația din această țară. Pe lângă identitatea celor din Hong Kong, bineînțeles că se pune problema atitudinilor față de continent, față de mainland China și ă, eu zic că, având în vedere complexitatea situației, ați descris-o foarte bine, mult mod cât se poate de exact și vă felicit pentru asta. Dacă îmi permiteți, însă, o observație, în cadrul recomandărilor pe care le faceți, lipsește cumva o critică vis-a-vis -vis de o țară, două sisteme de această doctrină. Eu cred că faptele trebuie să vorbească, așa cum a spus și colegul Iolainen, trebuie să ținem cont de ce se petrece și ce s-a petrecut realmente și deci trebuie ca acest aliniat să fie formulat într-un mod un pic mai echilibrat. Va trebui așadar să fim mai preciși, mai factuali, dar uh, bineînțeles să nu lăsăm loc la interpretări uh, dubioase de-abia aștept să vedem la, următoarea ședință a raportorului din umbră cum vom putea să dezlegăm aceste ițe. Mulțumesc! Urmează. Thank you very much. I agree with my colleagues uh, that uh, Pet. Mm, sunt de acord cu colegii care spun că avem de față deja cu un proiect de aviz uh, solid. Hong Kong uh, este din ce în ce mai mult o societate deschisă și trebuie să sprijinim acest lucru dar uh, respectând principiul uh, o țară, două sisteme, există o serie de probleme mai spinoase care trebuie abordate, cum ar fi hărțuirea, intimidarea opoziției politice, uh, deteriorarea democrației, atacurile la adresa libertății presei, cenzurarea cărților politice sensibile. Sunt lucruri îngrijorătoare. Nu trebuie trecute sub tăcere. De asemenea, să nu uităm uh, detențiile din uh, peninsula coreană din sud. Există probleme legate de spălarea de bani între nord și sud, în care se pare că ar fi implicat și Hong Kongul. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Acum dau cuvântul uh, domnului raportor, domnul Smith, vă rog. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, dragi colegi! Sunt foarte îmbărbătat de comentariile pe care le-am auzit și sunt de acord că textul nostru trebuie să fie cât se poate de solid și vom face aceste eforturi uh, împreună. Voi prelua amendamente legate de legăturile economice, de cooperarea universitară. Și da, e adevărat că este momentul de a trage linie și de a face un bilanț al relațiilor noastre, să facem asta într-un spirit constructiv de asemenea, independența judiciară, libertatea, independența mass media și aici putem să facem lucruri pe amendamente. Iolainen a spus pe bună dreptate că există și o serie de voci independentiste pe această insulă și nu trebuie să ne fie teamă să abordăm asta în mod uh, factual. Există, bineînțeles, o serie de dezbateri complexe în Hong Kong Uh, dar pe de altă parte și noi trebuie să ne menținem la nivelul faptelor. Și bineînțeles, să fim foarte atenți la echilibrul textului, asta îmi doresc și eu și mă bucur pentru toate amendamentele depuse. Ați vorbit despre Corea și spălarea de bani. Uh, am avut astfel de probleme și cu Taiwan în cadrul dialogului cu ei Uh, și Hong Kongul pare să fie vizat, dar uh, nu este un actor singular în acest proces și bineînțeles că asta este cât se poate de îngrijorător. Cunosc uh, Hong Kongul și sub acest aspect pentru că am locuit acolo și știu care sunt problemele cu spălarea de bani în Hong Kong, însă sunt interesat de toate aceste lucruri în mod constructiv și vom face o treabă împreună. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Smith! Vreau să reamintesc că Data limită pentru amendamente este de 24 octombrie, mar marțea viitoare, și o să încercăm să ne întâlnim la AFET pe 20 noiembrie. Cu asta am terminat cu acest punct de ordinea de zi și următorul punct se desfășoară uh, împreună cu Comisia pentru Dezvoltare până la 11 și jumătate, 11, avem pauză de cafea. 10 minutes. Colleagues, the last point of this day, I will speak in Spanish. Mă voi exprima în limba spaniolă. Ultimul punct de pe ordinea de zi, situația din Republica Centrafricană. Desarrollo. Un punct uh, pe care îl organizăm cu Comisia pentru Dezvoltare. Le voi da cuvântul uh, oaspeților noștri, domnul Kun Verfec, director executiv pentru Africa la SEAE, doamna Carla Montezi, directoare pentru Africa Centrală și de Vest de la DEFCO, și doamna Suzanne Malaun, șefă de unitate pentru Africa Centrală de Nord și de Vest la DGECO. De asemenea, îi urez bun venit doamnei Najat Rocci, adjuncta reprezentantului special pentru misiunea multidimensională integrată a Organizației Națiunilor Unite de Stabilizare în Republica Centrafricană, MINUSCA. Vom avea uh, un schimb de opinii în două părți. În primul rând vom ști care e abordarea generală a Uniunii Europene, a reprezentanților SEAE și a Comisiei Europene, după care va urma o primă sesiune de întrebări și răspunsuri și vom avea ocazia să o ascultăm pe reprezentanta specială adjunctă pentru MINUSCA. În septembrie, adunarea generală ONU la această reuniune, președintele Republicii Centrafricane a arătat cu ce provocări se confruntă țara. În 2017, din păcate, situația securității s-a răutățit mult. Au crescut violențele mm, provocate de grupările armate, ceea ce a dus la multă suferință și victime în rândul civililor. Acum, mai mult ca niciodată, această țară are nevoie de ajutorul comunității internaționale. De aceea e bine că astăzi vom discuta despre situația din Republica Centrafricană din toate perspectivele posibile. Securitatea, situația politică, asistența umanitară. Înainte de a le da cuvântul oaspeților, îi dau cuvântul domnului Stelios Cologlu, vicepreședintele Comisiei DEVE. Aveți cuvântul, domnule Stelioglu. Mulțumesc, Avier. The External Action Service for having taken the initiative uh, to brief members of our committees. After... Mă bucur de această ocazie de a dezbate împreună în privința situației din Republica Centrafricană. Nu trebuie să ne mărginim doar la vorbi despre această țară. Trebuie să obținem și răspunsuri în privința soluțiilor pentru viitor. În 2014, în Republica Centrafricană, era uh, um, primea un sprijin destul de redus din partea comunității de donatorilor internaționali, în ciuda uh, sărăciei mari această sărăcie se datorează colonialismului, conflictelor, loviturilor de stat uh, militare, virusurilor, exploatării și faptul că instituțiile statale sunt uh, erau oarecum eșuate. Din 2014 uh, încoace, aproape un milion de persoane au fost strămutate, deci aproape 20% din populația țării în 2014, după criză. Comunitatea internațională și în special Uniunea Europeană s-au reangajat în încercarea reclădirii păcii și dezvoltării în această țară. În iulie 2014, UE uh, și trei state membre, Franța, Germania și țările de jos, au uh, uh, creat fondul financiar BECU din, uh, compus niște, alimentat cu 64 de milioane, milioane inițial, apoi cu încă 30 de milioane, și, din care mai rămân 110 milioane. Din păcate, în presă nu prea se aude despre situația din Republica Centrafricană. Însă, din de la primele inițiative internaționale și până acum, pare să că, din păcate, situația nu s-a îmbunătățit. Sunt totuși ceva vești bune. În iulie, sub președinția Uh, sub auspiciile noi foi de parcurs pentru reconciliere. Drumul pare a se fi îndreptat către direcția cea bună, însă violențele continuă într-un mod foarte alarmant. Uh, situația securității este gravă, așa cum arată raportul Human Rights, Human Rights Watch Uh, faptul că um, civilii sunt uciși, violul este ucis, uh, folosit drept armă de război, angajare în armată forțată. Lucrurile par efectiv să fi scăpat de sub control. Pentru prima oară de doi ani încoace, în iunie, numărul persoanelor strămutate în intern a depășit o jumătate de milion. Și aproape tot 500 de mii de persoane s-au refugiat în țările din vecinătate. Știm că situația se înrăutățește, provocările sunt numeroase. Astăzi ce am putea face ar fi să aducem uh, răspunsuri la câteva întrebări foarte importante. În primul rând, cum să transformăm acest stat într-o structură în care cetățenii centrafricani să poată avea încredere și cum că aceasta îi sprijină și îi apără. Apoi, cum putem transforma o economie care e bazată pe extorcare, pe violență și pe conflict într-o economie care să asigure un nivel de trai decent în vremuri de pace. În al treilea rând, cum putem limita violențele Uh, dezarma uh, milițiile armate și să le reintegrăm. Să vorbim despre impunitate și reconciliere în același timp. Un, un semn de întrebare foarte mare. În al patrulea rând, cum să ne asigurăm că nevoile umanitare de urgență își găsesc un răspuns? Și apoi, în ceea ce privește Uniunea Europeană și Națiunile Unite, care ar fi rolul pe care l-ar putea juca acestea uh, dincolo de ce s-a făcut deja până acum. Iată, deci, niște uh, întrebări uh, extrem de importante. Îi voi da cuvântul lui Gwen Revetche, Managing Director pentru Africa, pentru a încerca cel puțin să ne ofere câteva răspunsuri. Vă mulțumesc Bună dimineața tuturor! Țin să mulțumesc pentru introducerea acestei discuții pe ordinea de zi, dar și de a ne fi invitat pe noi și de a ne fi adresat uh, întrebările potrivite. Și iată, Comisia DEFCO, uh, AFET și noi vom încerca să aducem răspunsuri la aceste întrebări. Permiteți-mi să încep prima, prin a vă reaminti care a fost parcursul până acum. Ați spus și dumneavoastră că în 2014 Republica Centrafricană se confrunta cu cea mai gravă criză din istoria sa, cu violențe intercomunale foarte grave, milițiile anti-Balaca împotriva etniei Seleca, a fost o intervenție franceză uh, forțele Sangaris, apoi uh, ONU uh, și chiar misiuni de păstrare a păcii din partea UE. Știam însă că toate aceste acțiuni sunt insuficiente și că este nevoie de acțiuni pentru dezvoltare și acțiuni politice. În ceea ce privește fondul de dezvoltare, permiteți-mi să subliniez faptul că conferințe de la Bruxelles, uh, organizată de Federica Mogherini în decembrie anul trecut, în care guvernele după alegeri, guvernul după alegeri și-a prezentat planul de relansare economică și uh, drumul către pace, uh, s-au mobilizat mai mult de 2 milioane de euro pentru 200 de milioane de euro pentru tranziție și relansare în Republica Centrafricană. Alegerile din 2015 și 2016 au fost finanțate în mare parte de UE, dat fiind contextul foarte dificil în care au avut loc aceste alegeri, considerăm că succesul a fost foarte, unul foarte mare. S-a reinstaurat ordinea constituțională și președintele și uh, guvernul său au fost consfințiți în, în pofida mobilizării internaționale, totuși la finele lui 2016 și mai ales la începutul acestui an, s-a înrăutățit foarte tare situația. Au reînceput luptele, și unul din elementele cheie este neputința guvernului de a asigura un trai mai bun și o securitate sporită populației uh, din această republică. Luptele dintre diferitele facțiuni s-au înăsprit, mai mult de 800 de persoane au murit, au fost ucise la începutul uh, acestui an și aproape 1,2 milioane de persoane strămutate în intern și în regiune. Acest conflict afectează întreaga țară, mai puțin capitala Bangui. E vorba despre lupte pentru control între diferite grupări armate, de fapt pentru control și acces la resurse, minerale, aur, Uh, și um, lemn, E clar că guvernul are foarte mari dificultăți, dacă nu chiar neputință în, uh, totală în a răspunde acestor probleme. Dar mai mult, în ultimele luni au apărut tensiuni intercomunale și interetnice, care merg uh, mână în mână cu conflictele religioase. E vorba despre discurs marcat de ură, violență la adresa anumitor comunități, mai ales în sud-estul țării, care până acum era oarecum la adăpost la, de uh, aceste probleme. În Bangasu, de asemenea, au crescut tensiunile Guvernul ar trebui să, acorde, să asigure securitatea împreună cu forțele MONUSCO ale ONU pentru a pune capăt violențelor și pentru a proteja populația civilă. Însă provocările sunt uh, mari și obstacolele sunt mari în uh, fața acestor acțiuni. Au fost uh, înregistrate mai multe atacuri la adresa forțelor de menținere a păcii, au fost ucise mai multe persoane din trupele de căști albastre și din uh, forța de intervenție rapidă. <coughs> Revizuirea MINUSCA, mandatului MINUSCA este prevăzută la New York și sperăm că această revizuire va duce la o consolidare Uh, secretarul, uh, raportul secretarului general Guterres a fost publicat săptămâna aceasta și de altfel colegul de la ONU ne va spune mai mult în această privință astăzi. Un lucru este clar, chiar dacă va avea capacități mai mari, Minusca nu va reuși să de un singură să acopere întreg teritoriul și să rezolve toate problemele trebuie să, ca această reformă să fie însoțită de o reformă a sectorului securității. Noi am trimis misiuni EUTM care vizează antrenarea a două, trei batalioane de uh, forțe de securitate, are mandat până în 2018. Deja am uh, antrenat uh, două batalioane E vorba de reforma sectorului, ar trebui să meargă mână în mână cu reforma sectorului uh, apărării și de securitate. De asemenea, vrem să vedem uh, dacă s-ar putea prelungi mandatul cu 2 ani și continuăm să oferim uh, sprijin de cap, construire de capacitate pentru poliție și jandarmerie alături de forțele ONU. Precum spuneam, până la urmă, singura soluție uh, consistă într-un acord de pace cu uh, grupările rebele și uh, justiție și conciliere națională. Ori un astfel de proces ar trebui să fie făcut sub auspiciile guvernului. Iată, au avut loc alegeri, alegeri credibile, deci, împreună cu comunitatea internațională, guvernul centrafrican ar trebui să se ocupe de această chestiune și să rezolve problema. Noi îl sprijinim pe președinte și echipa sa în consolidarea uh, negocierilor și strategiei în, din tot acest uh, proces de pace cu iniția... e vorba despre inițiativa africană sub auspiciile Uniunii Africane, alături de toate celelalte țări vecine ale Republicii Centrafricane, care își asumă o răspundere mare în tot acest proces de pace. Până la urmă, întreaga regiune este vizată de această problemă. După, e vorba de Gabon, Congo-Brazzaville, Angola și Ciad, Acestea sunt organizațiile regionale implicate. S-a ajuns la uh, elaborarea foii de parcurs de la Libreville pentru medierea unui acord între guvern și forțele armate rebele. Au existat și unele tensiuni între inițiativa Uniunii Africane, între intențiile guvernului centrafrican și acțiunile ONU. Uh, SAE a adus la oaltă toate aceste părți în data de 22 iunie pentru a ne asigura că toate aceste inițiative uh, converg și sunt coerente unele cu celelalte. Avem uh, semnale încurajatoare și anume întrunirea de la Bruxelles a dus la o mai mare unitate a comunității internaționale pe acest dosar se recunoaște inițiativa africană și se recunoaște de asemenea poziția și rolul guvernului centrafrican. Deci, din punct de vedere politic, uh, suntem uh, strâns reuniți în uh, jurul acestui concept. Acum, Trebuie să ne asigurăm că se pune în aplicare, că se iau legături cu grupările armate rebele și că acestea sunt convinse să renunțe la. să, să se dezarmeze. Și uh, chestiunea justiției și impunității să fie efectiv tratate și să se ajungă la un adevărat echilibru. Uh, pentru noi acesta este un, un uh, element foarte important, uh, și anume ca crimele împotriva umanității să fie pedepsite. Noi sprijinim uh, uh, ideea de a ne opune unei uh, amnistieri uh, în alb dacă nu se face dreptate și dacă nu se ajunge la reconciliere națională, nu vom putea vorbi despre pace în această țară și regiune. Trebuie să se găsească un echilibru, un echilibru foarte delicat de altfel în această privință, iar inițiativa africană va intra în vigoare în următoarele săptămâni. Uh, Comisia de reconciliere este un instrument bun în acest sens și sprijinim acțiunea sa. Tribunalul Penal în, uh, în cooperare strânsă cu Tribunalul Penal Internațional acționează tot în acest sens și sprijinim întru totul acțion, acțiunile lor. Raportul ONU aduce o serie de dovezi care ar trebui să, propun, să permită Tribunalului Penal uh, Special să-și uh, lanseze în curând activitatea. Suntem foarte implicați în toată această acțiune politică, suntem în uh, contact zi zi cu toate părțile implicate din zonă și din, regi- din țară și din regiune. Republica Centrafricană este una dintre acele situații în care Uniunea Europeană chiar s-a implicat uh, prin toate instrumentele sale, de politică, de dezvoltare, umanitare, de securitate. Din păcate, în aceeași măsură, această situație este cam uh, uitată de comunitatea internațională. E important să nu uh, privim doar către Sahel, ci uh, să nu pierdem din vedere nici Republica Centrafricană, pentru că inevitabil un astfel de conflict dacă este lăsat să se desfășoare, se va extinde la întreaga regiune. Deci trebuie să ne menținem implicarea. Mă voi opri aici și sunt uh, convins că mm, colegii uh, mă vor putea completa, mai ales în ceea ce privește uh, dezvoltarea. La, la palabra a Carla Montesi, că Mulțumesc, o să-i dau cuvântul doamnei Carla Montesi, care uh, directoare pentru Africa Centrală și de Vest. Aveți 10 minute, vă rog. Justamente te mulțumesc. Voi încerca să demonstrez cum anume intervenția Uniunii Europene se bazează pe o abordare integrată. Voi evita să revin asupra explicațiilor legate de natura politică. Kun tocmai a vorbit despre asta și nu voi uh, prezenta nici situația umanitară, dar ce colega mea care tocmai s-a întors din Republica Centrafricană ne va prezenta detaliat cât de gravă este situația umanitară acolo. Di concentrarmi sugli aspetti più legati allo sviluppo o a quello che stiamo ancora oggi facendo. Vom uh, a încercat să vă spunem ce anume facem pentru a reacționa la această criză. Trebuie să reamintesc în primul rând că Uniunea Europeană este un um, susținător important al Republicii Centrafricane. Am fost prezenți uh, cu asistență umanitară și cu asistență pentru dezvoltare de-a lungul întregii faze de război, în timpul crizei. Am fost de asemenea prezent și în momentul în care a fost ales noul președinte și am um, organizat comisia cu SEAE conferința pe care tocmai a reamintit-o CUN, conferința internațională pentru relansarea reconstrucției acestei țări. Am uh, colaborat uh, cu Republica Centrafricană pentru această conferință, pentru a avea o strategie de consolidare a procesului de pace, o strategie de reconstrucție a țării Strategie care a fost uh, pregătită de către această țară cu sprijinul ONU și cu sprijinul Uniunii Europene pentru a se dota cu o strategie reală și pentru a identifica propriile priorități de dezvoltare. Dincolo de situația umanitară pe care o va descrie colega mea și din punct de vedere economic, lucrurile stau foarte prost. Uh, creșterea e limitată, tocmai pentru că persistă um, insecuritatea. Bineînțeles, toate structurile de bază sunt inadecvate, fie că e vorba de structuri terestre, lipsesc uh, poduri pentru a face legătura între regiuni și zone esențiale din țară, E mare problemă de aprovizionare energetică, nu există suficiente venituri fiscale, deci statul nu poate finanța nici măcar măsurile cele mai urgente și nici măcar nu își poate plăti uh, bugetarii. Deci situația globală din punct de vedere economic și monetar e foarte gravă. Deci în acest plan de reconstrucție au fost uh, identificate principalele axe de intervenție și uh, printr-o abordare integrată, care pornește de la asistența umanitară și merge către acțiunile de dezvoltare către termen, pe termen scurt și mediu pentru a însoți uh, reforme din sectorul uh, securității. Deci după organizarea conferinței, ce s-a făcut? Mă voi concentra asupra prezentului și viitorului și nu asupra trecutului. Bineînțeles, deja am adoptat așa numitul plan indicativ național pentru o sumă de 382 de milioane. În acest plan am stabilit care sunt prioritățile de intervenție ale UE, deci dincolo de asistența umanitară, spuneam și în, uh, termen, în termenul strict al cuvântului. Vrem să sprijinim uh, guvernanța, uh, dezvoltarea, um, puterea fiscală și de guvernare a statului, vrem să sprijinim și să finanțăm reforma sectorului de securitate și procesul de reconciliere național, care tocmai a fost menționat, și vrem de asemenea să asigurăm uh, reziliența agricolă și Uh, politica de ocupare a țării, prin politici de intervenție care merg de la construcția de poduri pentru a oferi acces guvernului către zonele mai izolate, la furnizarea de energie sau la reluarea activității agricole. Deci am adoptat acest plan național. Efect imediat a fost faptul că în iunie am reușit să finanțăm o operațiune uh, de sprijin bugetar am dat bugetului 7, uh, 64 de milioane, deja au fost uh, plătite 24 de milioane, deci o primă tranșă. Avem o problemă cu interpretarea în limba engleză, mi s-a spus. Se poate soluționa? Continuo, continuo in francese o in inglese. <laughs> Eh, per la prima volta okay. ho... Uh, Sorry. Um, bene, mi scuso per i problemi di traduzione. Per la prima... Îmi pare rău. Am încercat să intervin în italiană, deoarece de multe ori uh, suntem uh, mi se atrage atenția că ar trebui să termin în Italia, dacă nu aș putea vorbi în engleză sau franceză. Deci această primă intervenție de 64 milioane, o primă plată s-a efectuat de 24 de milioane pentru a-i permite guvernului și noului președinte să asigure plata pentru cheltuielile cele mai uh, urgente, cum ar fi uh, salariile bugetarilor. pregătim o a doua intervenție pentru a ajuta guvernul în reformarea sectorului securității. Deci e vorba de sprijinul pentru procesul de reconciliare și de pace. O intervenție care se va face în sinergie cu intervenția în curs din partea Uh, de pregătire a militarilor, însă se va face și prin intervenția Națiunilor Unite, deci a MINUSCA, tocmai pentru a putea negocia o viziune globală și pentru a vedea care sunt reformele necesare și acțiunile imediate. În ceea ce este asistența directă către populație, așa cum a fost menționat la început, există fondul cu care a permis ajutorarea populației. Vor veni și alte fonduri, deci se vor fi transferate încă 45 de milioane de la programul inițiativ național la acest fond BECU pentru a putea acționa rapid și pentru a putea întreprinde anumite acțiuni prioritare, cum ar fi finanțarea pentru reconstruirea protecția podurilor, spuneam, pentru a permite accesul în zonele care sunt complet izolate acum. Deci va permite de asemenea întoarcerea administrației publice în aceste regiuni pentru a le administra. Există proiecte pentru a interveni um, în scopul asigurării siguranței alimentare celor mai um, vulnerabile categorii ale populației avem deja aceste 50 de mii de persoane care uh, beneficiază de servicii de bază, de o integrare economică cât și cât uh, adecvată. Deci doar așa populația care acum este, se simte complet uh, abandonată și lăsată practic pe mâinile forțelor armate, deci acești oameni pot avea acum posibilitatea de a-și relua activitatea economică. Vreți să sprijinim guvernul de asemenea pentru a-i consolida capacitățile instituționale. După cum știți, din păcate, administrația publică e foarte slăbită și aceste ajutoare sunt importante din partea ONU și a Uniunii Europene. Însă, din păcate, nu se reușește să se facă reformele atât de necesare. Deci noi oferim asistență tehnică în continuare pentru a colabora cu administrația publică, pentru a duce la bun sfârșit aceste reforme atât de importante. Problema, provocarea e să ne asigurăm că această administrație publică se întoarce în teritoriile complet izolate pentru a putea deci conduce, administra aceste uh, zone care, din păcate, acum sunt izolate. Mă voi opri aici și, bineînțeles, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la orice întrebări pe care mi le veți adresa. Vă mulțumim foarte mult. Acum îi voi da cuvântul doamnei Susane Malone, șefă de unitate Africa Centrală de Nord și de Vest de la DG ECO și dumneavoastră beneficiați tot de 10 minute. Uh, vă, vă mulțumesc, domnule președinte. Așa cum au spus Carla și Cohen, uh, Uniunea Europeană a fost de un mare sprijin pentru Uniunea Centrafricană, pentru Republica Centrafricană. Suntem unul dintre cei mai mari donatori umanitari și venim cu uh, dovezi tangibile de solidaritate în sprijinul celor care s-au strămutat. Din 2014 încoace, Uniunea Europeană a alocat 88 de milioane de euro în ajutor umanitar către populațiile afectate de criză. În 2017 vorbim de 24 de milioane. Suma totală pentru sprijinirea persoanelor strămutate în intern <clears throat> și persoanelor afectate de conflict în Republica Centrafricană și pentru sprijinirea refugiaților din țările învecinate, mai ales în Ciad și Camerun. Iată, deci Uniunea Europeană este unul dintre cei mai mari uh, donatori umanitari în această criză care, din păcate, rămâne gravă și foarte subfinanțată. Uniunea uh, ONU uh, tocmai a revizuit în creștere sumele sale spunând că ar fi nevoie de 500 de milioane de euro pentru de 800 de milioane de euro pentru a răspunde nevoilor. Însă această, acest dezechilibru între nevoi și fonduri disponibile <clears throat> este foarte preocupantă în situația actuală, pentru că ați auzit, situația se înrăutățește în Republica Centrafricană și are nevoie de o atenție sporită din partea comunității internaționale. Săptămâna trecută, trecută am petrecut-o în Republica Centrafricană împreună cu uh, directorii de urgență de la trei unități ale ONU această misiune mi-a confirmat foarte clar că nevoile umanitare sunt foarte mari. Situația se înrăutățește dramatic și este nevoie de sprijin internațional. Așa cum a spus și Kun, anul acesta am uh, asistat la mai multe izbucniri de violențe în diferite zone ale țării, în est, vest și centru, și mai ales din 9 mai au avut loc uh, atacuri violente care au dus la o sporire cu 50% a numărului persoanelor strămutate în intern de la începutul anului. La ora actuală, 600.000 de persoane sunt strămutate în intern în Republica Centrafricană și cam 481.000 uh, de refugiați în uh, țările învecinate. Cu alte cuvinte, ne-am reîntors la situația din 2013-2014. Așa cum spunea domnul președinte, situația din 2014 dusese ca un, una din cinci persoane uh, în Republica Centrafricană să fi fost nevoite să-și părăsească locuința, casa într-o țară precum Republica Centrafricană, în care populația deja este foarte vulnerabilă, din fel și fel de motive, <clears throat> vă dați seama că orice fel de șoc extern, cum ar fi aceste de mm, strămutări forțate, ă, face ca această populație să se mm, bizuie 100% pe ajutorul ă, extern jumătate din populația țării are nevoie de asistență umanitară la ora actuală. Deci e vorba de 2,4 milioane de persoane care depind întru totul de ajutorul extern. Deci, nevoile umanitare sunt uh, uriașe. Iar uh, provocările, obstacolele în fața ajutorului umanitar sunt mari. Una dintre, unul dintre obstacolele cele mai mari în calea ajutorului umanitar este cel legat de acces. Acces din mai multe puncte de vedere. Uh, infrastructura rutieră este redusă, aceste populații care au nevoie de ajutor sunt în uh, zone foarte izolate, deci accesul fizic este foarte greu. Apoi, datorită insecurității uh, care crește în toată țara, datorită atacurilor la adresa ONG-urilor, și lucrătorilor acestor organizații, iarăși, uh, accesul este greu. Și apoi mai există și problema acceptării de către populațiile locale, dar de către um, forțele armate, dar și de către guvern. Uniunea Europeană a acordat 24 de milioane anul acesta pentru asistență umanitară de urgență în țară, pentru răspunsul de alertă, de, pentru mecanismul de răspuns uh, rapid, care se adresează persoanelor uh, care au fost uh, forțate să se strămute, uh, dar și programe de Um, educație și nutriție. Continuăm să venim cu asistență umanitară pentru refugiații care au părăsit țara îndreptându-se către țările învecinate, mai ales Camerun și Ciad. Am venit cu asistență alimentară, care din păcate se impune în continuare, cu uh, proiecte de protecție și de asemenea am încercat să lansăm și o serie de activități uh, care să îi facă să fie mai rezistenți să își uh, producă propria hrană. Deci nevoile sunt foarte mari. Aș vrea să subliniez cinci elemente care, din punctul nostru de vedere, ar fi de ajutor pentru sporirea răspunsului umanitar. În primul rând, nevoia urgentă ca organizațiile de pe teren să-și îmbunătățească capacitatea de a, de a aduce un răspuns de urgență atunci când apare nevoia, mai ales în regiunile izolate. Ideea este de a avea un răspuns uh, cât mai rapid și la obiect uh, pentru aceste persoane strămutate. Cel de-al doilea element, sporirea coordonării între diferitele organizații de ajutor umanitar din această, care acționează în această țară, pentru ca pentru ca planurile să fie unele coordonate și să acționeze în funcție de niște priorități. În al treilea rând, să se facă o distinție foarte clară între eforturile și acțiunile militare și civile. Contextul uh, din Republica Centrafricană este unul extrem de sensibil și foarte dificil, așadar um, agențiile de ajutor internațional trebuie să fie mai bine acceptate. Următorul element legătura uh, foarte solidă între donatorii uh, internaționali. S-a vorbit despre fondul financiar, fiduciar BQ, dar trebuie și ca răspunsul să fie adaptat în țările învecinate, tocmai dată fiind uh, natura de uh, extindere a acestor probleme în regiune. Deci, dată fiind situația actuală din Republica Centrafricană, este puțin probabil ca refugiații din afara țării să se întoarcă în Republică în curând. Deci trebuie să vedem ce fel de instrumente am putea pune pe picioare pentru a răspunde acestei uh, situații de strămutare pe termen lung. În fine, Uh, un element foarte important, advocacy. Trebuie să sporească conștientizarea la nivel, nivel internațional în ceea ce privește gravitatea situației din Republica Centrafricană. Uh, refugiații din această țară care s-au îndreptat către Ciad și Camerun uh, se confruntă cu o situație foarte gravă. Deci, dar această situație trebuie să fie făcută cunoscută. Astfel de inițiative pentru, precum cea de astăzi, rezoluția din ianuarie a Parlamentului European prin care făceați apel la consolidarea ajutorului umanitar, to- aceste inițiative sunt foarte, foarte importante. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult. Acum încep <clears throat> intervențiile în sală, întrebări și răspunsuri. Încep eu. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, poate să o facă. Din punctul nostru de vedere, situația din Republica Centrafricană e foarte îngrijorătoare. Doar când am citit raportul Uh, extins al ONU în ceea ce privește conflictele dintre anii 2013 și 2015, vedem că au loc asasinate în masă, violurile sunt folosite ca armă de război, asta pe lângă o situație economică dezastroasă și mai ales uh, crime de război uh, și împotriva umanității la adresa civililor. Acordul de pace negociat uh, în iunie nu a dat niciun rezultat și în octombrie anul acesta Consiliul de Securitate al Uniunii Africane s-a unit pentru a discuta despre până aplicarea foii de parcurs pentru pace și securitate. Uh, stimați experți, de ce credeți că acordurile și inițiativele de până acum nu au dat roade și mai ales care e asistența cea mai eficace pe care am putea să o dăm noi Uniunea Europeană? Grupul nostru GUE uh, crede că acest conflict nu se va uh, termina prin uh, trimiterea de trupe acolo. Trebuie create locuri de muncă, trebuie făcută educație, trebuie pus capăt ciclului de impunitate și trebuie creată o adevărată comisie de reconciliere, cum propune ONU și care a dat rezultate bune în alte conflicte. Aș vrea să spun că sunt inacceptabile și denunțurile de, de, de violență sexuale comise de forțele de menținere a păcii ONU. Cum se anchetează aceste acuzații îngrozitoare? Ce măsuri s-a luat pentru a soluționa această problemă atât de rușinoasă care pătează reputația misiunii ONU? Și acum îi voi da cuvântul colegului nostru Engel. Și eu voi vorbi în franceză pentru a asigura diversitatea lingvistică azi. Două lucruri. În primul rând, în Republica Centrafricană, statul practic s-a prăbușit. Instituțiile și tot ce e aferet acestora. Și nu e ceva recent. Și asta nu ține de confruntare între principalele etnii, Balaca și cealaltă. Deci, dincolo de câteva momente de glorie în timpul perioadei Bocasa, această țară niciodată n-a trecut printr-o fază de dezvoltare structurală care să se vadă și la nivelul infrastructurii. De când vorbim de o prăbușire totală, ar trebui să existe o reconstrucție totală sau o reînființare, deoarece acest stat, până la urmă, de fapt, nici nu există. Și mie mi-e greu să concepem cum ajutăm pe cineva care nici măcar nu poate să se ajute pe sine, dar care nici nu există. Președintele Dera, când se deplasează, uh, e în imposibilitatea practică de a impune ceva. Este conflicte instituționale nerezolvate nici mă, sau care sunt în stadiu embrionar, deci el nu are practic niciun control. Și văzând cum stau lucrurile, nu credeți că ar trebui să existe mai multă coerență în ceea ce vrește sprijinul oferit? Și aș vrea să vă întreb următorul lucru. Nu credeți că instrumentele pe care noi le folosim, cum ar fi pentru nevoile umanitare sau pentru nevoile de dezvoltare, pentru sectorul de securitate, să mai ales pentru refondarea acestui stat? Răspunsul probabil e nu, sau un milion de euro e destul de mult. Însă nu credeți că am putea îmbunătăți lucrurile pentru a spori eficacitatea și uh, pertinent și uh, efectele reale, de prin prezența uh, la fața locului. Am fost uimit de ceea ce spuneați de faptul că se acceptă o anumită prezență de întrajutorare, de a, a, asistență din partea noastră UE acolo. Eu aveam impresia că nu prea eram bineveniți noi acolo. S-au schimbat uh, lucrurile între timp, deci dacă puteți da informații, vă sunt recunoscător. O mai avem și pe reprezentanta specială a MINUSCA, de aceea, dragi colegi, Vă rog să nu depășiți uh, două minute. Îi dau cuvântul domnului Lopez Aguilar. Pot să mă exprim în engleză. Îmi cer scuze, nu am urmat toată prezentarea, am fost la un vot, eu cu doamna Kenge de la Libe am avut un vot. Însă suntem interesați deoarece am fost numiți într-o misiune în Republica Centrafricană, misiune care n-a avut niciodată loc din probleme de securitate. Care e situația actuală exactă a reprezentanței diplomatice atât a delegației UE la Panghi și a statelor membre? ce învățăminte pot fi trase? Situația s-a înrăutățit atât de mult în acest context de conflict, însă în multe alte țări UE cooperează intens și uneori chiar reușește să facă ceva bun, cum e cazul Nigeriei. Deci ce se întâmplă aici? Ce putem învăța din experiențele recente legate de situația din Republica Centrafricană? Situație care s-a înrăutățit atât de mult, fără să mai lase practic nicio portiță de speranță. Deci ce experiențe există pozitive care ne pot da speranță în legătură cu o eventuală uh, speranță, se vede, se întrevede cumva o luminiță la capătul tunelului acesta atât de întunecat din uh, Republica Centrafricană. Mulțumesc, domnul Schaffhauser. Mulțumesc, domnule președinte. Eu revin dintr-o misiune de 5 zile în uh, Republica Centrafricană de săptămâna trecută. O misiune pe care am uh, făcut-o eu însumi. Le spun și colegilor că ar trebui să meargă. Bineînțeles, există probleme de securitate, însă e posibil să fac o astfel de misiune. Și aș vrea să fac câteva comentarii uh, reacționând la colegul Engel din Luxemburg. Spunea că statul nu există. Însă <laughs> mă întreba, exista vreodată? Trebuie reconstituit statul, spune el. Pentru a reconstitui statul nu vom reuși să o facem doar prin facilități bugetare. Eu constat că dăm statului la fel de mult cât și organizațiilor non-guvernamentale. Eu sunt pentru ONG-uri. M-am ocupat de dezvoltare, am sprijinit ONG-urile, am fost președinte al Institutului European de Cooperare timp de 25 de ani. Asta nu are nimic de a face, sunt două lucruri complet separate trebuie să reconstruim un stat acolo, care nu există. La Ministerul Agriculturii nu au conexiune internet, nu au nici mașini de scris, există un singur document pentru programul de dezvoltare rurală. Asta e adevărul la fața locului. Deci pentru a dezvolta statul ar trebui să mizăm pe capacitatea de restructurare. Existau funcționari, trebuie remobilizați și trebuie găsite salarii pentru astea. Iar fondul BECU, așa cum e cazul acum, nu trebuie să acorde 70% din fondul ONG-urilor, deoarece prioritatea e să reconstruim statul, să-l constituim și uh, economia, referitor la reconstrucția statului. E nevoie de o forță armată proprie acestei țări. Noi am antrenat forțele, am făcut-o, a fost eficace datoria datorită Uniunii Europene, să nu existe echipamente și e nevoie de armament. Uh, cu această poveste de embargo stupid pentru Republica Centrafricană, însă grupările armate care atacă Republica Centrafricană nu sunt supuse unui embargo. Uh, îmi cer scuze, domnule președinte, deci asta e prioritatea, deci trebuie să facem eforturi pe această linie. Și în al doilea rând, știți că doar 5% din acest teritoriu minunat e exploatat din punct de vedere rural. E nevoie de dezvoltare rurală. Asta înseamnă că e nevoie de un adevărat plan de dezvoltare rurală. Și putem să facem asta. Sunt sigur că Uniunea Europeană, dacă își dorește cu adevărat, poate reuși să facă așa ceva. Și acum, în ultimul lucru, minusca pentru ca și colegii să știe cum se cifră. 850 de milioane e costul misiunii MINUSCA. 10.000 de oameni. Se spune că se va mări forța la 12.000 de oameni. Eu vă garantez că cu 3.000 oameni din armata centrafricană, sprijiniți uh, de armate care știu să se lupte. Mă gândesc la Franța, la Rusia și la SUA, deci aceștia pot restabili, au restabilit ordine. Mulțumim, domnul Galer. Ja, vielen Dank. Äh, wir scheinen uns ja alle. Mulțumesc foarte mult. Mi se pare că suntem de acord în general cu toții că vine vorba de diagnosticul pe care îl putem pune situației actuale în această țară. Întrebarea este cum, prin ce mijloace putem să ajutăm la crearea sau reconstituirea unui nucleu de stat, unui stat. Și aici sunt foarte multe semne de întrebare. Cel puțin pe mine mă uimesc multe lucruri. La un moment dat, Națiunile Unite se gândise să creeze niște zone speciale care să fie cumva co-gestionate de partea locală, dar și de alte țări, se poate oare face ceva? Pentru ca toate acești actori internaționali să se pună de acord pentru a încerca să facă ceva care să semene cu ce s-a reușit pe insulele Solomon. Știm bine că acolo statul de drept uh, s-a prăbușit, chiar statul la un moment dat nu a mai existat și în luna iunie, dacă nu mă înșel, S-a desfășurat o misiune acolo, compusă din uh, reprezentanții Indoneziei, ai uh, Noi Zeelande și așa mai departe, s-au dus să constate ce se petrece acolo. Au reușit ca uh, în mai puțin de 20 de ani, în 15 ani, să pună pe picioare o țară, un stat care poate să uh, fie complet uh, autonom. Și nu știu dacă nu se poate face sau aplica acest model și pentru Africa Centrală. Și deci probabil că asta ar trebui să se întâmple acolo, o misiune comună de acest gen, cu experți civili, militari și umanitari care să lucreze din răsputeri, care să stea acolo, la fața locului, pentru a ajuta uh, îi ajuta pe cei de acolo să reconstituie, să reînființeze un uh, stat. Mulțumesc! Doamna Aguilera. Grație. Doamna Kenge, mulțumesc foarte mult. Și eu vreau să mă scuz pentru că nu am putut să particip la dezbatere. Nu de la început, pentru că am fost la altă comisie, însă Cunosc foarte bine situația din uh, Republica Centrafricană și o urmăresc de multe vreme încoace. Pot să spun că e vorba de un război uitat, de care se vorbește puțin și care face milioane de victime mai mult decât uh, în alte țări. Multe alte țări trebuie uh, să ne gândim că există acolo o pierdere de vieți omenești și deseori uităm acest lucru, pentru că dincolo de problemele economice și politice se vorbește, se uită mult partea umană, pentru că există niște costuri aici. Dacă punem astfel accentul, vom înțelege mai bine care pot să fie prioritățile. În primul rând să înceteze violențele, să avem un proces de reconciliere și de pacificare în iunie 2017 s-a uh, semnat un acord uh, la Santecidiu pentru a putea să se facă ceva. Există însă multe necunoscute. Avem un comitet de monitorizare, nu știm ce face acesta, care sunt rezultatele sale în ce privește monitorizarea acordului respectiv, în ce privește mai ales uh, dezarmarea. Uh, sunt de acord că, cum au spus colegii, statul nu mai există aici. Nu pot să abordez chestiunea politică, uh, umanitară și militară în lipsa unor interlocutori statali. Despre asta este vorba. Noi i-am ajutat pe cei din uh, Republica Centrafricană să uh, organizeze niște alegeri și suntem de acord cu rezultatele care au fost obținute. Trebuie să ne consolidăm prezența acolo și să ajutăm mai mult astfel încât democrația să înflorească și să le uh, predăm uh, centrafricanilor destinul propriei țări. Mulțumesc! o todavía tiene que hablar... Mulțumim! Mm, trebuie să mai vorbească și uh, reprezentanta specială de deci 5 minute, domnule Berbeche. I will Uh, thank you. Um, a couple of the, the questions. I, what is Mulțumesc. Secretarul general Gutierrez se va deplasa la Banchi săptămâna viitoare, vreau să subliniez asta, dar am să las pe reprezentantul special adjunct să sublinieze asta. El va transmite un mesaj important în legătură cu violența sexuală și sprijinim aceste demersuri ale secretarului general care dorește să pună capăt acestui flagel. Uh, s-au pus mai multe întrebări. În primul rând, legate de prezența noastră. Cred că Uniunea Europeană se poate mândri cu o prezență continuă la Banghi de-a lungul întregii crizei. Poate că am fost aproape singurii care am rămas acolo, instituțional vorbind, în uh, acea uh, zonă, chiar și cu probleme de securitate. Și acum SEAE a inițiat o serie de măsuri de securitate și de protecție care sunt foarte costisitoare, important și pentru dumneavoastră pentru că ne hotărâți bugetul nostru, însă această prezență continuă este importantă ca și aspectul operațional. S-a mai pus o altă întrebare despre ce e de făcut. Ele, alegerile sunt importante. Nu, le treb- nu trebuie să le subestimăm. Da, nu există un stat propriu-zis, dar alegerile au existat. Populația din Africa Centrală, Republica Centrafricană și-a arătat uh, apartenența mm, politică în mod uh, liber ceea ce nu se întâmplă neapărat în toată regiunea, deci este o bună bază de plecare. Bineînțeles că noul președinte este foarte slăbit ca și poziție, este foarte greu ca să obțină orice rezultate. Există multe facțiuni în interiorul guvernului și există și această tendință de a se proiecta către următoarele alegeri, însă să nu uităm că avem acest nucleu și un guvern și un președinte ne găsim uh, într-un moment în, uh, în care putem să preconizăm niște proiect, uh, progrese, pentru că avem o strategie, avem acordurile la Sant'Egidio, avem actori care nu mai pledează pentru tabula rasă și care cumva se orientează către un mesaj convergent în legătură cu ce e de făcut. Se vorbește despre reconciliere, justiție, oprirea impunității, pentru că câtă vreme grupurile armate știu că uh, se pot orienta către alte zări, uh, nu o să intre la discuții. Deci această bază există și atunci noi suntem în contact strâns cu ONU și cu Uniunea Africană, dar și cu actorii principali din regiune, ca să ne asigurăm că asta se va traduce în fapte în următoarele săptămâni, pentru că urgența este urgență și să sprijinim guvernul. Și aceasta este important. Având în vedere că e nevoie și aici să ne mișcăm repede, trebuie să lucrăm nu numai cu cei de la guvern, dar și cu agențiile lor, dar și cu cei din societatea civilă, deci în mod rapid, pentru a se putea mișca lucrurile pe teren, efectiv, cu rezultate. Securitate acum. Acesta este punctul de plecare social, Dacă ai securitate, poți să dai și ajutor umanitar și apoi poți să mergi și pe calea dezvoltării, concret. Avem misiuni de training, de formare militară, batoriene care încă nu sunt desfășurate, știm asta? Și asta este foarte frustrant. De ce nu sunt desfășurate aceste batalioane? În primul rând pentru că nu avem suficient echipamente să le dotăm Știți că asta este una dintre, unul dintre punctele slabe din instrumentele noastre, pentru că nu reușim să dotăm așa cum trebuie oamenii noștri. Și aici discuțiile sunt uh, importante și problema armelor sau armamentului care a fost menționat, Există un embargo pe arme în curs, însă armata oficială trebuie să beneficieze de, beneficieze de anumite dotări. Și aici uh, lucrăm activ împreună cu statele membre pentru că acestea trebuie să se angajeze în acest sens. Mă opresc aici pentru că timpul este scurt și aș da cuvântul colegilor pentru alte reacții. Mulțumesc! Foarte pe scurt, aș dori să aduc niște completări. S-a pus întrebarea uh, câți bani dăm îngerilor, câți bani dăm statului. Poate că n-am spus bine lucrurile, dar în acei 382 de milioane, mai bine de jumătate sunt destinați uh, statului, guvernului, direct uh, pentru reforme, pentru reforme de reconstrucție a uh, statului și pentru furnizarea de servicii de bază și, după cum am spus, nu putem să ne bazăm numai pe actorii guvernamentali, pentru că, așa cum ați spus pe bună dreptate, aici avem mari lipse de capacități și atunci facem tot ce putem, cu toate mijloacele la dispoziție, că e vorba de ONU, că e vorba de ONG-uri, pentru, nu numai bazându-ne pe actorii statali guvernamentali. Ați spus, pe bună dreptate, că inexistența practică a statului este o realitate și suntem de acord cu asta. Banca Mondială, Uniunea Europeană și ONU, noi fiind primii donatori, fac eforturi mari pentru a asigura funcționarea însăși a statului, că e vorba de Ministrul Finanțelor, că e vorba de Ministerul Finanțelor, că e vorba de cel al agriculturii, etc. Eforturile sunt foarte mari, acelea de a consolida capacitățile, de a construi capacitățile statului și prioritatea astăzi este ca statul să-și recapete teritoriile sale, să se poată, reinstala în teritoriu. Sunt multe zone în continuare neacoperite de stat, sunt inaccesibile și chiar și ONG-urile și cei din domeniul uh, umanitar uh, nu au putut multă vreme să intre în aceste zone inaccesibile, pur și simplu, din cauza problemelor de securitate. Statul, tre- statul trebuie să-și reintre în drepturi pe aceste teritorii, pe tot teritoriul său. Și aici vom ajuta cât putem acest proces, astfel încât în diferitele teritorii menționate, cât privește strategia prioritară, să putem să depășim acea împărțire în zone roșii, portocalii, verzi și să înțelegem astăzi care sunt zonele și regiunile unde trebuie intrat în mod cel mai urgent pentru a intra pe făgașul acțiunii umanitare, dar și a dezvoltării pentru a avea adevărată activitate și uh, dinamism economic în aceste zone, bineînțeles în condițiile asigurării securității. Mulțumesc foarte mult! Foarte pe scurt, în ce privește problema acceptării, pentru că îmi închipui că vom avea uh, și acest aspect abordat în cadrul discursului umanitar, există două aspecte. Există mai multe aspecte, uh, organizații umanitare care nu sunt acceptate pentru că sunt uh, percepute într-un anumit fel de populație și de către forțele armate, pentru că îmi închipui că discursul umanitar nu este suficient de bine uh, explicat, există uh, suspiciunea acum că nu, nu ar fi imparțiale aceste organizații și, bineînțeles, e vorba și de conjuncția cu minusca, e vorba și e nevoie de o muncă de e, lămurire. Anumite entități sunt mai acceptate de acești oameni care au atâtea nevoi, dar sunt și altele care nu sunt acceptate. De ce de lucru? Deci asta este problema cu acea acceptare a intervenției. Și da, guvernul RCA este pe cale de a discuta o lege care să uh, se ocupe de ONG-uri și care riscă să limiteze foarte mult marja de manevră a organizațiilor internaționale și asta izvorăște tot din problema percepției și acceptării uh, muncii pe care o desfășoară acești actori internaționali în această țară. Vă mulțumesc foarte mult! Acum îi vom da cuvântul domnului Najat Roce, adjuncta reprezentantului special pentru MINUSCA. Aveți cuvântul. Merci beaucoup. Euh, la... Mulțumesc. Cum vorbesc ultima, mă bucur că s-a spus totul. Tot ce era important, aș pune accentul pe anumite aspecte fundamentale și care reprezintă eforturile noastre colective de a ajuta această țară să iasă la liman. M-am uitat către cei care au vorbit și mi-am spus că, până la urmă, Națiunile Unite și Uniunea Europeană se găsesc la aceeași masă și cred cu tărie în uh, integrarea eforturilor lor și despre asta este vorba. Într-adevăr, în momentul în care se găsește eh, RCA-ul, despre asta este vorba, de integrare. Există, bineînțeles, și faptul că avem mai multe funcții care se suprapun și mai multe echipe care lucrează pe același subiect și la noi, la ONU și la UE. Bun, astăzi în această țară nu putem spune că reinstaurarea puterii statale va rezolva toate problemele nu putem să spunem că acordurile de la Saint Egidio vor rezolva singure problemele și implementarea lor, nici construirea unor drumuri și poduri nu, vom, nu vor reprezenta o soluție miracol. Nu. Astăzi, această țară a trecut prin mai multe cicluri de violență, prin mai multe cicluri de conflicte care și-au pus uh, amprenta asupra populației și asupra factorilor de decizie și politicienilor de astăzi și asupra comunităților din această țară și a actorilor principali din aceste conflicte. Deci, trebuie să nu uităm acest context. Ajutorul umanitar. Vreau să profit de această ocazie pentru a mulțumi Uniunii Europene pentru solidaritatea de care a dat dovadă întotdeauna față de Republica Centrafricană. E foarte important să reamintim această generozitate a europenilor față de această țară, pe plan umanitar, pe planul dezvoltării, dar și pe planul securității, cât și pe cel al dialogului politic, pe care l-a susținut mereu. De câte ori s-a lansat un apel, Uniunea Europeană întotdeauna a răspuns prezent la aceste inițiative și astfel Uniunea Europeană deține o influență mare în regiune și sperăm ca aceasta să ne ajute și să ajute mai ales populația din această țară pentru ca să poată să iasă din criză. Ce s-a făcut când vine vorba de reinstaurarea puterii și autorității statale, ei bine, sunt de acord cu ce ați spus, că e vorba aici de crearea pur și simplu a autorității statale, pentru că nu e vorba de o recreare acesteia, ci ceva de la zero. Însă marea problemă aici este încrederea, nu numai încrederea în stat și în serviciu public, ci încrederea în țară, în existența însăși a acestei țări și a viitorului său, ca și cetățean uh, al Republicii Centrafricane, se pune întrebarea dacă oamenii respectivi au încredere în viitorul țării lor, țării proprii. Și asta este foarte important de reținut atunci când facem ceva ca și parteneri, ca și donatori în această țară. Și aș mai spune niște lucruri. Noi, cetățeni uh, ai țărilor noastre, cum resimțim prezența statului? pentru că conceptul de stat și de autoritate statală este, pe care o avem noi în această sală e diferită de cea pe care o au oamenii obișnuiți de pe stradă. Dacă îi întrebăm ce înseamnă statul pe aceștia, ei vor să spună statul înseamnă protecție dacă sunt agresat. Sau uh, dacă cineva mi-a luat ceva, o să fie pedepsit de uh, poliție și apoi de judecător simțul sau siguranță și securități înseamnă tot prezența statului sau posibilitatea de a ne gândi la viitor, de a avea îngrijiri medicale. Orice cetățean își închipe că asta este statul, nu e nimic mai sofisticat decât asta. Deci, până la urmă, e vorba de servicii sau drepturi de bază. De bază pe care cu toții ne le îmbrățișăm și în care credem cu toții. Așa cum a spus Carla, astăzi guvernul centrafrican este foarte mult ajutat și mai ales ajutat pe calea realismului, pragmatismului. Euforia a fost la apogeu cu aceste alegeri și pe bună dreptate, pentru că Chiar dacă am putea risca să nu fim politically corect, putem spune că președintele Toara este unul dintre rarii președinți africani care chiar a fost ales democratic. Deci legitimitatea există și atunci există un proces de instituționalizare care e foarte important pentru noi toți. Și conferința de la Bruxelles din noiembrie anul trecut a reușit și ea să prefigureze ieșirea din criză. Însă, așteptările nu au fost întotdeauna realiste. Pentru că RCA-ul din 2016 nu este cea de astăzi sau nici chiar din cea din luna iunie acestui an. Pentru că nimeni nu poate, n-a putut preve, prevedea această nouă izbucnire a violenței pe care n-a putut-o prevedea nimeni și E vorba pur și simplu astăzi de a constata că cineva își dorește ca această țară să eșueze. Pur și simplu. Tot ce am planificat noi, tot ce am gândit noi și am analizat și tot ce facem în acest sens trebuie să conțină ideea că există unii interesați de menținerea haosului. Sunt unii actori importanți atât în țară cât și în afara acesteia care își doresc ca uh, RCA-ul să reușeze și alții care își doresc ca din potrivă să reușească. Să nu ne închipuim că autoritatea statului dintr-o dată, peste noapte, va fi reinstaurată. E imposibil. Asta, vă spun asta și asum acest diagnostic și sper că nu sunt singura care o face. Astfel, astăzi trebuie să fim cât se poate de realiști față de această situație. Și atunci, există zone în care încă nu se poate readuce autoritatea statului, pentru că acestea se găsesc pe deplin sub controlul grupurilor armate. Astăzi, în mod total, înainte poate mai puțin, însă astăzi există o anumită concurență uh, între aceste grupuri armate, ceea ce este cât, ceva cât se poate de negativ. Însă, ce putem face și unde putem face? Pentru că trebuie făcute niște alegeri din păcate. Și astăzi pe asta trebuie să ne concentrăm. Astfel, am muncit uh, împreună în concepția noastră comună între UE și ONU pentru a sprijini guvernul din RCA, pentru a putea în sfârșit să avem o foaie de drum care să conțină acele idei cu zonele verzi, care sunt absolut în regulă, zonele galbene, unde mai sunt lucruri de făcut, însă prudență, și zonele roșii, care au fost acceptate de către toată lumea, donatori, parteneri, cum că aceste zone roșii, în starea actuală a lucrurilor, nu se poate face nimic. Trebuie acceptat asta, trebuie asumat acest lucru trebuie acceptate consecințele care cu siguranță se vor revela pe plan umanitar. Dar când sunt consecințe care direct impactează anumite aspecte din eșafodaj, ele trebuie să fie întărite, consolidate, ca și capacități, ca și finanțare și ca și intervenție. Cum suntem într-un sistem de eh, vase comunicate, trebuie să fim foarte atenți. Apoi, Trebuia neapărat să rezolvăm problema vulnerabilității acestei populații. Suntem cu toții conștienți de faptul că fără procesul de reconciliere nu se va întâmpla nimic. Fără reconciliere, pacea și stabilizarea nu se vor întâmpla. Acele nu vor putea fi uh, impuse din extern, din exterior. Ele ar putea fi sabotate din afara granițelor țării. E posibil, dar nu se poate uh, întâmpla asta dacă toți cetățenii nu sunt convinși și nu sunt mobilizați că au nevoie de această reconciliere. Asta este foarte important în lumina eforturilor de reconciliere pe care trebuie să le inițiem. Doamnelor și domnilor, când ai 600.000 de destrămutați interni și când fiecare din această persoană s-a deplasat de mai multe ori și din 2013 nu facem decât să punem pansament la picior de lemn, pentru că sunt persoane atacate, deplasate, odată și încă o dată, um, deplasate dintr-o tabără de refugiați la alta, iar au fost atacați și iar au fost trimiși în altă parte, vorbim de vulnerabilități multiple care se acumulează. Și acestea, ele creează ce anume? Ele creează furia și frustrarea și mai creează și ură. Și cum doriți dumneavoastră ca pe acest fundal să orientați către reconcilierea națională. Deci trebuie ca foarte mult în centrul activităților noastre să găsim soluții de durată pentru a-i ajuta pe acești oameni să nu mai fie vulnerabili, oriunde s-ar găsi ei, și bineînțeles că asta nu se poate face fără bani, fără finanțare. Ajutorul umanitor n-a fost niciodată și nu va fi niciodată o soluție ca atare. Iată de ce trebuie neapărat mers pe calea dezvoltării și dezvoltarea cu priorități, dar și pornind de la anumite baze reale pentru ca această reconciliere să fie reală, ca și bază a stabilizării. Ați despre procesul de justiție, el este foarte important și vorba de o justiție de tranziție, pentru că, încă o dată, nu peste noapte o să avem un sistem penal și judiciar funcțional. Și și aici există progrese care au fost înregistrate. și cea mai bună șansă posibilă, și spun asta pentru că sunt multe critici legate de capacitatea de acțiune a președintelui Toadera, dar vreau să spun că aici, din contactele pe care le-am avut cu el și din ce am observat, el rămâne cea mai bună șansă pe care o are RCA-ul și dacă avem un, unic și singurul președinte al um, Uh, Republicii Centrafricane care se află împotriva amnistiei generale este acesta. Pentru că e vorba de impunitate. E vorba de cei care doresc să se răzbune, care vor să iau o pușcă sau un topor și să-și facă singuri dreptate. Ei bine, bine, asta nu trebuie să se întâmple. Trebuie totul orientat în direcția justiției formale, oficiale. Ce privește securitatea, și siguranța, da, aici cooperăm foarte bine, excelent chiar, um, uh, cu Fondul de Dezvoltare a Națiunilor Unite, cu MINUSCA și cu Uniunea Europeană. Asta merge foarte bine, pentru că planul european uh, de, pentru apărare a fost în sfârșit uh, aprobat, cu obiective clare și chiar și finanțat. De asemenea, avem planul de, capacita- de capacitare a poliției, dar și Uh, o modificare salutară a planului uh, de securitate și siguranță internă. În sfârșit, prefecții au fost uh, desfășurați pe teren, însoțiți de câte 20 de polițiști și 20 de jandari, pentru că minusca nu poate să fie peste tot și nici nu trebuie să fie ubicua. Da. Cât privește toleranța zero, aici sunt de acord și nu aș vrea să dau justificări. Din păcate, Republica Centrafrica, Centrafricană uh, avem ONG-uri și avem uh, prezența ONU și aici toleranță zero în ce privește problemele de violență sexuală. Și aici trebuie ca toată lumea să fie denunțată, toată lumea să fie sancționată dacă o merită. Și ca acțiuni concrete avem o celulă care permite acțiuni imediate. Însă, vă rog frumos, vă implor, nu ar trebui ca asta să ne facem să uităm că astăzi trupele de menținere a păcii protejează oamenii pe teren și evită o serie de masacre. Aceste trupe de menținere a, pie- a păcii pe teren își sacrifică viața uneori pentru stabilizarea și pacificarea RCA-ului. Deci, da, să vorbim despre problemele de violență sexuală, însă să nu uităm totuși că majoritatea acestor trupe nu fac decât să protejeze pacea și să îi dea o șansă în această țară. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult reprezentante speciale, Minusca și bineînțeles și tuturor celor care au participat la această dezbatere, cel de la domnul de la SEAE, din partea Comisiei și celor de la Comisia DEVE, pentru că am deschis o dezbatere salutară, se vorbește foarte puțin despre aceste subiecte, despre această criză care își merită soluțiile. Am terminat sesiunea, ne vedem la Strasburg pe 23 octombrie la 7.30. jumătate. Mulțumesc!